Dear colleagues, good afternoon. Well... Dragi colegi, bună ziua! Bine ați venit! Spun bun venit, desigur, și invitațiilor noștri. Înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, aș dori să vă rog, dacă se poate, să adoptăm ordinea de zi. Vă mulțumesc! comunicările președintelui și prezentarea situației actuale legate de dialogurile tripartite vor avea loc după audierea pe care o începem acum. Deci permiteți-mi să-i spun bun venit, să spun bun venit uh, celor uh, trei președințe autorităților uh, europene care sunt astăzi alături de noi, pe care i-am invitat să ne prezinte informații privind activitatea autorităților lor din ultimul an <clears throat> mai ales în, din punctul de vedere al uh, rolului de coordonare și cooperare cu legiuitorii și ne interesează să aflăm și care sunt prioritățile de organizare pentru dumneavoastră în următoarele 12 luni și preconizez că vom avea și un schimb de opinii privind uh, viitoarea revizuire a cadrului uh, de reglementare european și de supraveghere european vom discuta și noile propuneri care vor afecta în mod direct sau indirect rolul câtorva acestor autorități. Mă gândesc la contrapărțile centrale și la supravegherea acestora de către ESMA, de exemplu. Trebuie să ne gândim în acest, care va fi impactul Brexitului. Există și alte inițiative din partea mai multor autorități de supraveghere pe care trebuie să le discutăm și în plus, domnul Enria va lua cuvântul și în, în calitate de președinte al celor trei autorități de supraveghere și ne va uh, explica de asemenea cum, dor- cum intenționează să-și exercite mandatul uh, de al doilea vicepreședinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Cei trei președinți au transmis deja Uh, declarații înscris privind uh, activitățile autorităților lor din ultimul an. Aceste declarații înscris au fost uh, transmise tuturor, pot fi accesate și pe aplicația e-comisie. Există și o declarație privind produsele, de exemplu, generate de, supravegate de Autoritatea Bancară Europeană, de exemplu. Cred că va trebui să discutăm și chestiunea resurselor. Știți că noi din totdeauna sprijinim eforturile acestor autorități de supraveghere pentru a-și putea exercita mandatul care le-a fost conferit de legiuitori, ceea ce nu este posibil în lipsa resurselor necesare. Nu știu dacă sistemul uh, propus în urma propunerilor de revizuire ar, ar rezolva aceste probleme legate de resurse sau nu, așteptăm cu nerăbdare și comentariile dumneavoastră în legătură cu acest punct. Deci este evident că s-au făcut deja eforturi foarte bune în spiritul unei uh, cooperări uh, excelente. Nu întotdeauna suntem de acord pe toate chestiunile, însă, în principiu, trebuie să recunosc că până acum cooperarea pe care am avut-o a fost uh, foarte bună și aș dori să vă mulțumesc și pentru acest lucru. Fiecare președinte o să aibă cuvântul pentru un discurs introductiv și o să dau în primul rând cuvântul lui Andreea Enria, care are la dispoziție 12 minute pentru a interveni, după cum am spus, și în calitatea de al doilea vicepreședinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Te rog, Andrei, cuvântul. Mulțumesc. Este o plăcere să vă prezint în primul rând realizările Comitetului uh, Comun din anul 2017. În ultima ediție a raportului nostru transsectorial am identificat trei domenii care ne îngrijorează securitatea juridică și datorită retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, riscuri persistente și profitabilitatea redusă. Și ce, cele trei autorități încearcă să-și coordoneze acțiunile pentru a face față retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Accelerăm eforturile noastre pentru a identifica riscurile financiare vis-a-vis -vis de stabilitatea financiară, mai ales dacă negocierile se vor uh, termina într-un mod dezorganizat atragem uh, atenția asupra riscurilor uh, posibile legate de obligațiunile uh, suverane și mm, efectul uh, asupra piețelor private. Și există în continuare provocări, chiar dacă situația s-a îmbunătățit. Protecția consumatorilor și mm, instrumentele financiare inovatoare devin tot mai importante pentru activitatea noastră cotidiană. Zilele dedicate consumatorilor pe care le-am organizat de curând în Praga ne-au permis să sporim um, dialogul pe care îl purtăm cu organizațiile care apără uh, drepturile consumatorilor. Și planificăm să ne desfășurăm în continuare activitățile plecând de la experiențele bune uh, acumulate în trecut. Am uh, lucrat de asemenea la redactarea documentelor esențiale în temeiul uh, regulamentului PRINS. Comitetul Comun tot mai mult discută provocările care sunt aduse de noile tehnologii, de noile servicii financiare și în documentul care prezintă volumul mare de date se regăsesc două exemple din acest punct de vedere. Utilizarea unui volum mare de uh, date aduc uh, beneficii pentru că se pot crea instrumente care să țină mai uh, îndeaproape uh, seama de interesele consumatorilor. Însă există în același timp riscuri pentru consumator pentru că personalizarea acestor instrumente reduce posibilitatea de a compara diferitele servicii existente pe piață. În ceea ce privește consilierea oferită, Există noi posibilități de profit pentru anumite întreprinderi, însă există posibilitatea ca anumiți consumatori să, înțele- să înțeleagă informația furnizată. Însă am ajuns, uh, în am ajuns la concluzia că cadrul de reglementare european uh, funcționează suficient de bine și nu trebuie să fie modificat. Combaterea spălării de bani și a surselor de finanțare a, a terorismului a fost o prioritate cheie în ultimii ani în ciuda mandat, avem un mandat foarte clar uh, din acest punct de vedere. Atacurile teroriste, scandal, scandalul uh, Panama, de exemplu, ne-au arătat că avem nevoie de un răspuns uh, solid din partea autorităților de supraveghere și încercăm să redactăm orientări generale care să ne permită o abordare comună și aceste orientări generale uh, um, sugerează că, care sunt factorile pe care ar trebui să um, fie luate în vedere de autoritățile de supraveghere în momentul în care evaluează riscurile legate de uh, spălarea de bani și de finanțarea acti- activităților uh, teroriste. Un alt domeniu important pentru noi, mai ales după scandalul Panama, este necesitatea de a îmbunătăți schimbul de informații între autoritățile competente și mm, propunerea de modificare făcută preconizăm că va aduce un grad mai mare de securitate juridică din acest punct de vedere și, de vedere și va permite crearea unui cadru comun de reglementare. Cred că derogările, derogările existente de la IFRS 9 ar trebui să, să acopere, de exemplu, și societățile de asigurare, de pensii, ceea ce ar uh, permite o egalitate de șanse între toți actorii de pe piață. Și, în fine, salut propunerile uh, Comisiei de modificare a Um, cadrului de reglementare a autorităților de supraveghere în sensul consolidării protecției consumatorilor. Însă, anumite modificări acestei structuri s-ar putea să îngreuneze activitatea acestor, um, acestor autorități în cadrul Comitetului Comun. Anumite modificări s-ar putea, s-ar putea să fie posibile dacă se schimbă și mandatul privind uh, protecția consumatorilor. În ceea ce privește aspectele bancare, s-a îmbunătățit situația bilanțurilor băncilor, situația fondurilor proprii este, este tot mai bună și controlarea portofoliilor se desfășoară tot mai bine. Situația um, creditelor neperformante rămâne stabilă la 900 de milioane de euro, un procent de 9 de 10% în, în 8 state membre. Și este important să se înregistreze mai multe progrese pentru, pentru că uh, există condiții uh, dificile în acest moment pe piață și foaia de parcurs cu, uh, cu, decisă de Consiliu cere niște acțiuni mult mai concrete și autoritatea bancară europeană lucrează la măsuri dedicate fondurilor proprii, la redactarea unor standarde comune pentru creditele neperformante, de exemplu. Introducerea IFRS 9 la începutul anului viitor va duce niște modificări uh, foarte bune când vine vorba de comisionări și um, am redactat două rapoarte care evaluează, um, discută impactul noilor măsuri. AB monitorizează de asemenea um, progresul privind uh, rata de absorție a, pier- a pierderilor și uh, cerințele minime privind fondurile proprii și pasivele el- eligibile. Sistem, uh, băncile europene cu importanță sistemică deja uh, respectă standardele mm, privind aceste cerințe minime privind fondurile proprii care vor intra în vigoare în anul 2019 pentru a sprijini modificările necesare din uh, structura pasivelor băncilor, este important ca modificările propuse pentru directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare să se realizeze cât mai repede posibil. Însă, deja de pe acum, băncile profită de condițiile mult mai bune de pe piață pentru a-și uh, îmbunătăți situația propriilor uh, fonduri și a pasivelor eligibile un grad mai mare de transparență pentru investitori este mult mai uh, va permite o mai, o mai bună funcționare a cadrului pe viitor și o stabilire clară a prețurilor pasivelor uh, existente. Înregistrăm de asemenea progrese când vine vorba de manualul uh, unic folosit pentru redresarea și rezoluția instituțiilor bancare discutându-se diferitele aspecte importante pentru bănci și în se discută toate aspectele importante pentru întregul sector bancar pentru a ajunge la, o mai bună, la un mai bun acces la credite pentru economia reală, pentru IMM-uri și sper că din documentele noastre o să găsiți elementele relevante din acest punct de vedere. Activitatea în comitetul de la Basel probabil se va finaliza în curând. Noi contribuim la aceste discuții și Profităm de această ocazie pentru a elabora o poziție comună europeană și standarde comune europene. De curând, Autoritatea Bancară Europeană a finalizat orientările generale privind uh, guvernanța uh, economică. A fost un pachet foarte dificil, ținând seama cât de divergente au fost, auto, au fost abordările naționale și preocupările băncilor de, dimens- de nivel mai mici, însă cred că am reușit să obținem un cadru robust cu standarde, cu orientări generale comune și, în general, reflectăm la posibilitatea unor uh, măsuri care să reducă sarcina administrativă, de exemplu când vine vorba de raportare de pilonul 2 și de pilonul 3. Intrarea în vigoare iminentă a EPS 2 a fost o prioritate de asemenea uh, pentru noi și îmbunătățirea comunicării a fost uh, foarte importantă. Am primit uh, contribuții foarte diferite din partea părților interesate, însă cred că am găsit echilibru potrivit între obiectivele legate de securitate și cele de competiție introducerea unor noi uh, tehnologii în furnizarea serviciilor bancare tradiționale are un rol tot mai important în activitatea noastră. Tocmai am publicat un raport cuprinzător privind domeniul uh, fintech, uh, privind întreprinderile inovatoare, făcând și am făcut de asemenea recomandări legate la o mai bună gestionare a riscurilor și la protecția consumatorilor și ținând seama de asemenea și de pericolul reprezentat de atacurile cibernetice împotriva instituțiilor uh, financiare și bancare. Pe lângă activitatea legată de securitizare și de activele garantate, am publicat o, un aviz privind macro, um, cu recomandări uh, care vor duce la crearea unui set uh, uniform de recomandări relevante pentru instituțiile financiare care furnizează servicii MIFID. Și ținând, apoi ținând seama de Brexit, înțelegem că avem nevoie de abordare coordonată în toate cele 27 state membre care vor rămâne în Uniunea Europeană. Discutăm de autorizare, de, autorizare, de îmbunătățirea modelelor interne, de transferul riscurilor și de de exemplu, de Sistemul European de, depozita, de Garantare a Depozitelor Bancare, EDIS. Știți, vă puteți imagina că dis, discuția privind transferul sediului ABE exercită pre, presiune asupra agenției noastre și mai ales asupra angajaților acestei agenții. De la începutul acestei veri, am asistat la un număr mai mare de demisii depuse datorită faptului că agenția noastră se va muta din Regatul Unit. Este important ca această decizie de transfer să se ia cât mai repede posibil pentru a putea organiza acest transfer cât mai repede coincidența acestui uh, transfer cu noile, noile sarcini pe care le-a primit uh, agenția noastră, cred că poate să reprezinte oportunitatea de a ne regândi misiunea, de a ne restructura uh, agenția astfel încât să servim Uniunii Europene um, cât mai bine putem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Andreea. Are acum cuvântul Gabriel Bernardino. And honorable members of the Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Astăzi mă voi concentra pe activitatea privitoare la supravegherea în vederea menținerii stabilității financiare. La sfârșitul remarcelor mele mă voi ocupa de viitoarele tendințe și oportunități în speranța că voi reuși să le acopăr. În ciuda dificultăților legate de mediul microeconomic cu uh, probleme semnificative, am reușit să uh, punem accentul corespunzător pe perioadele de tranziție. Astăzi, industria se poate profita de pe urma regimului acestuia mai robust și ca atare este mult mai puternică. Dezvoltarea unei supravegheri coordonate este fundamentală pentru a evita arbitrajul în materie de reglementare. În ultimul an, EIOPA și-a dezvoltat manualul de supraveghere și bune practici și și-a construit baza de date din uh, Solvency 2 cu privire la informațiile necesare, rămânând uh, implicată în vizite la autoritățile naționale de supraveghere. Am uh, reușit să identificăm așadar o serie de eșecuri ale instituțiilor de um, asigurări cu efecte pe piețele locale. Ca atare, EIOPA și-a consolidat cooperarea în materie de supraveghere, în, creând platforme transfrontaliere de supraveghere aflate sub coordonarea sa. Mai multe platforme au fost înființate și s-au dovedit a fi de succes în a declanșa intervenții de supraveghere mult mai rapid și în felul acesta reducând impactul negativ, negativ al uh, acestor probleme asupra tuturor decidenților politici. În România și Bulgaria, de exemplu, activitățile de, de supraveghere ale IOPA, prin intermediul uh, coordonării Balance Sheet Reviews, au reușit să contribuie la asigurarea că riscurile care se leagă de activitățile de asigurări sunt mai bine supravegheate și că cerințele stabilite în legislația europeană se aplică. Un element cheie al regimului Solvency II este aplicarea modelelor interne, Uh, diferențele însă pot să conducă la uh, luarea unor decizii arbitrare de către întreprinderi în ceea ce privește domeniul de aplicare geografică al modelelor lor interne, ducând la variații majore în materie de cerințe de capital. De ce e nevoie de mai multă convergență? În ce privește protecția consumatorilor, uh, încercăm să punem la dispoziție mai multe uh, Uh, elemente uh, pentru legislație în acest sens. Din păcate însă, în lista situațiilor tipice de conflicte de interes, am constatat că sunt destul de multe uh, entități care nu au fost trecute. De asemenea, în ceea ce privește întreprinderile de asigurări, am făcut prima analiză aprofundată în materie de protecția consumatorilor pe piața Uniunii Europene pentru a ne consolida supravegherea pe piața pensiilor. Folosim mai multe și mai solide informații, colaborând cu Banca Centrală Europeană. De curând, în acest sens, s-a lansat o, uh, o consultare în ceea ce privește uh, transmiterea de date statistice din domeniul pensiilor. De asemenea, am uh, introdus un produs uh, paneuropean în ceea ce privește pensiile, așa numitul PEP. Considerăm că rolul nostru în uh, punerea sa în aplicare va fi fundamental pentru beneficiul tuturor cetățenilor europeni. În felul acesta se va putea folosi o etichetă europeană de bună calitate, de asemenea asigurându-se o supraveghere adecvată. E nevoie ca Europa să se bazeze pe resursele sale la un, în proporție maximă. Testul de stres la nivel european reprezintă un instrument esențial în domeniul stabilității financiare. Am uh, emis un set de recomandări și punerea lor în aplicare a fost monitorizată corect. Al doilea test de stres IORP este acum în curs și rezultatele sale se vor publica la sfârșitul anului. În iulie am uh, redactat o scrisoare adresată uh, instituțiilor Uniunii Europene cu privire la armonizarea minimă a unui cadru de rezoluție uh, cuprinzător acoperind o serie întreagă de măsuri de pregătire și planificare, de intervenție rapidă și rezoluție, precum și măsuri în domeniul cooperării transfrontaliere și al coordonării aceasta pentru a reuși până la urmă să-i apere chiar pe uh, creatorii de politici de la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, ținând seama de diferențele substanțiale în ceea ce privește finanțarea, acoperirea și acoperirea actualelor scheme de garanții în materie de asigurări în întreaga Uniune Europeană, vom analiza posibilitatea creării unui cadru armonizat la nivel european. Acum, în ce privește viitorul, în ce privește, de exemplu, decizia Uniunii Europene de retragere din Uniunea Europeană, Europa, EIOPA a publicat un aviz în sprijinul autorităților naționale de supraveghere pentru a asigura practici solide și convergente legate de relocarea întreprinderilor care acum își au sediul în Regatul Unit. În Uniunea Europeană a celor 27. E nevoie de măsuri mai uh, îndrăznețe pentru dezvoltarea planurilor de supraveghere strategice la nivel european și pentru elaborarea unei arhitecturi europene în materie. Noi avem experiență în practici de supraveghere și vrem să dezvoltăm un plan de supraveghere strategică punând accentul pe modelele care reprezintă pași în direcția cea bună. Mai mult, salutăm propunerea de a include sustenabilitatea și inovarea tehnologică și pentru uh, a le cuprinde în mandatul nostru. Autoritățile de supraveghere au un rol fundamental asigurându-se că consumatorii pot profita de pe urma inovării, rămânând în același timp protejați. Dar, în ce privește activitățile transfrontaliere, e nevoie de o abordare mai puternic europeană. Uh, mm, pașaportul de servicii trebuie să reprezinte un instrument util la nivelul Uniunii Europene și rolul EIOPA trebuie în acest sens întărit. Pentru a permite EIOPA să acționeze în mod preventiv, autoritățile naționale de supravegheze trebuie să primească mandatul de a notifica cât mai curând EIOPA în situația în care există probleme financiare pe piața internă care să aibă efecte posibile și pe piața Europa europeană. În ce privește evitarea conflictelor de interese, măsurile în acest sens trebuie să fie uh, întărite printr-un cadru european adecvat. Domnule președinte, Parlamentul European joacă un rol important în stabilirea acestor autorități și instrumente, reprezentând uh, un garant al stabilității în Uniunea Europeană. Sunt convins că prin regulamentul EIOPA se va asigura independența și responsabilitatea adecvată ale autorităților de supraveghere și pentru supravegherea în domeniul pensiilor în Uniunea Europeană, în avantajul întreprinderilor, economiei în general și, desigur, în avantajul cetățenilor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și mult succes! Stefan, please. Stefan. Mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați. Îmi face plăcere ocazia pe care mi-o oferiți de a vă oferi o imagine succintă a activităților fundamentale ale ESMA din ultimele 12 luni și unele dintre provocările cu care urmează să se confrunte piețele de capital ale Uniunii Europene și ESMA. În acest context, mulțumesc membrilor acestei comisii pentru dialogul continuu și constructiv pe care îl au cu ESMA. Sunt convins că participarea ESMA la uh, activitățile dumneavoastră contribuie de asemenea la rezultatele bune ale acestui Parlament. Astăzi aș vrea să mă concentrez pe patru domenii de activitate. Uh, evaluarea riscurilor, supravegherea directă și uh, regulamentul benchmark-urilor și pașaportul de țară. Dar, mai întâi de toate, punerea în aplicare a MIFID 2 și, în al doilea rând, Brexit vor reprezenta de asemenea subiecte pe care mă voi concentra. Voi începe cu punerea în aplicare a MIFID 2 pentru a pune accentul pe importanța și pe um, necesitatea de resurse pe care acest lucru le presupune. Nu trebuie să uităm că punerea în aplicare a MIFID 2 va ține ocupat o bună parte din sectorul financiar și de reglementare în domeniu multe luni de acum înainte. Ca atare, eforturile pentru a pune în aplicare măsurile de, în acest sens la timp, printre care și obligația comercială pentru instrumentele derivate publicată anul trecut, eh, luna trecută. Punerea în aplicare a MIFID 2 pune accentul și pe faptul că manualul unic necesită completarea prin intermediul unor măsuri de convergență în materie de supraveghere. Catare în ultimele 12 luni, ESMA a emis un mare număr de orientări și uh, chestionare cu răspunsurile adecvate pentru a ajuta autoritățile competente naționale. Asta se leagă de eforturile ESMA de a consolida și protecția consumatorilor, unul dintre obiectivele fundamentale ale reformei MIFID. Rămân optimist în ceea ce privește disponibilitatea noastră globală de a funcționa peste trei luni încă uh, în noul cadru, dar nu trebuie să pierdem din vedere amploarea și complexitatea proiectului și ca atare și riscurile de eșec în perioada în care începe să funcționeze. ESMA se confruntă cu multe provocări pentru toată lumea care, face, care lucrează la proiect. Și fără îndoială că acest lucru va continua și pe măsura punerii sale în aplicare. Așadar, mă voi referi la ceea ce spunea și Roberto mai devreme, un lucru care necesită uh, prioritizarea sarcinilor ESMA. Un exemplu reprezintă recentul nostru acord cu NCA-urile pentru transparență comercială și uh, pentru regimuri de limită ale pozițiilor începând cu ianuarie 2018, bazate pe o serie întreagă de avize emise de ESMA. Ajung astfel la problemele legate de Brexit în contextul activităților ESMA. Aș dori să încep prin a spune că realitatea anumitor participanți de pe piață care trebuie să se reloc, să, să recurgă la relocarea din Regatul Unit către UE27 pentru a menține accesul la piața unică a dus la o serie întreagă de îngrijorări în mediul de afaceri și al arbitrajului în domeniul reglementării. E nevoie de un răspuns rapid și, în acest sens, ESMA s-a folosit de instrumentele aflate la dispoziția sa. Am emis un aviz în luna mai și trei uh, avize pentru sectoare specifice, pentru firmele de investiții, pentru piețele secundare și pentru gestionarea activelor și am abordat probleme cheie legate de outsourcing și de delegarea către țările terțe. Pe lângă riscurile în materie de uh, arbitraj, de reglementare, ne ocupăm și de uh, alte tipuri de riscuri, ținând seama de aranjamentele în vigoare. ESMA analizează cu multă atenție efectul cliff edge, care ar putea să afecteze investitorii și piețele în ansamblul lor și împreună cu alte activități uh, din domeniu lucrează la posibile acțiuni de reducere a acestora. De asemenea, în calitate de supraveghetor direct al agențiilor de rating, al creditelor și uh, uh, al oficiilor ale registrului, registrului Comerțului, uh, în cadrul Uniunii Europene, uh, ne ocupăm de Uh, analizarea și eventuala susținere a uh, agențiilor de credit din țările terțe, dar trebuie avute în vedere și măsuri care ar putea să fie orizontale. Primele măsuri întreprinse de Comisia Europeană în legătură cu regulamentul EMIR sunt binevenite și uh, salut propunerea de a desemna o serie de competențe de supraveghere către țările terțe și CCP-urile din aceste țări. Uh, pentru ESMA, în special în ceea ce privește impactul semnificativ al CCP-urilor asupra stabilității pieței financiare a Uniunii Europene. De asemenea, desemnarea către ESMA de competențe de supraveghere uh, și uh, în ceea ce privește sediile de afaceri ale întreprinderilor care nu sunt în Uniunea Europeană ar putea fi avută în vedere, așa cum arată răspunsul la consultarea ESMA din, de la începutul acestui an. Însă mă refer acum la evoluțiile de pe Uniunea Piețelor de Capital, uh, Ținând seama de noile reglementări în materie de prospectare și securitizare, ESMA va continua să lucreze la uh, aspectele legate de performanță și comisioane în uh, serviciile de investiții, în special în context transfrontalier. Vom putea așadar să tragem o serie întreagă de concluzii în ceea ce privește practicile inconsecvente ale anumitor state membre în materie de supraveghere. Acest lucru, precum și alte instrumente de convergență în materie de supraveghere, vor putea consolida uh, analiza făcută de ESMA și contribui la îmbunătățirea protecției consumatorilor în întreaga Uniune Europeană. Asta va duce la crearea unei game întregi de oportunități, însă trebuie să rămânem vigilenți și în legătură cu riscurile asociate. Un element al uh, Uniunii monetare care merită menționat aici, Uniunii piețelor de capital care trebuie să fie menționate aici, se leagă de perioada de după criză, când s-a înființat ESMA și este vorba de raportare și colectarea datelor. Ca tare, aș dori să susțin măsuri suplimentare și îndrăznețe pentru menținerea ritmului de uh, producere de rezultate în ce privește Uniunea piețelor de capital în baza inițiativelor care s-au între, întreprins deja. Vă asigur că ESMA va urmări obiectivele asumate și va continua să lucreze în strânsă colaborare cu dumneavoastră pe acest subiect important. Mulțumesc foarte mult celor trei vorbitori și acum începem dialogul. Primul vorbitor, Burher Balz. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia noastră, deja de mai mult timp, a cerut o modificare a regulamentului uh, privind uh, agențiile de supraveghere și au trecut deja, avem deja o experiență de șase ani și jumătate, noi aici în Parlamentul European și dumneavoastră din partea agențiilor dumneavoastră și cred că a venit momentul să ne întrebăm dacă nu putem schimba status quo-ul. Le, pentru legiuitori, claritatea sistemului este deosebit de importantă, definirea prerogativelor de asemenea este importantă, defin, separarea foarte clară a activităților de reglementare și de supraveghere. Deci aș dori, am, am două întrebări pentru Gabriel Bernardia și pentru Andreea Enria și dacă um, îmi permiteți ulterior o să-i adresez o întrebare și lui Steven Maior. Întrebările mele sunt următoare. Steven Maior ar părea să fie cel mai fericit dintre, dintre dumneavoastră, pentru că ESMA are Um, competențe mai directe, un mai bun acces la informații și resurse suplimentare. Și pentru mine știți cât de importantă este această reglementare a pe fiecare sector în parte, o separare a sectorului financiar de cel bancar și așa mai departe, pentru că fiecare sector are propriile caracteristici și pentru fiecare sector este nevoie de o expertiză regională și uh, sectorială. Uh, deci, în urma propunerii comisiei, considerați că se poate interveni și dăuna până la urmă aceste expertize sectoriale de care, de care dispune ESMA. Și știți, ajung la a doua întrebare. Știți cât de importantă pentru mine este tema uh, proporționalității. Și din acest punct de vedere, mi se pare că uh, motivele prezentate de comisie nu sunt uh, suficiente și aș dori să vă întreb ce am putea face mai mult pentru a garanta o mai bună respectare a proporționalității. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Cine dorește să înceapă? Mulțumesc foarte mult, domnule Balți. În ceea ce privește supravegherea din partea EBA, bineînțeles, suntem altundeva pentru că suntem într-o uniune bancară, ceea ce înseamnă um, sarcini de supraveghere în domeniul bancar, deci este natural că Uniunea Piețelor de Capital să necesite uh, o uh, asemenea măsuri, deci nu văd niciun fel de conflict între cele două. Eu văd în mod pozitiv anumite propuneri, știți că le discutăm de ceva vreme, însă sunt anumite uh, sarcini de supraveghere uh, aplicate EVA, sunt uh, um, greu de pus în aplicare, de exemplu, testele de rezistență, uh, cazurile de mediere și cred că propunerea Comisiei introduce o, un cadru de reglementare care uh, ne permite să ne achităm mai bine de aceste sarcini. Guvernanța ISAS a fost uh, construită în jurul principiului presiunii interpares, care, din păcate, nu s-a materializat. Deci, uh, Puterea noastră de decizie nu este așa de puternică precum ne așteptam, deci uh, avem nevoie de măsuri suplimentare. În ceea ce privește proporționalitatea, știm că există o reflexie în momentul actual uh, în domeniul nostru, în domeniul raportării, pilonul 2 sau chiar pilonul 3, bineînțeles, uh, băncile mici se plâng în legătură cu datele pe care trebuie să le transmită și noi sugerăm că am putea să uh, facem mai mult pentru a reduce povara de conformitate în acest domeniu, uh, sarcina administrativă așadar sau să-i reducem complexitatea. Mulțumesc, domnule Balț, voi acoperi trei puncte. În primul rând, propunerea comisiei Primul lucru care mi se pare pozitiv este că se menține această abordare holistică a supravegherii, uh, ceea ce mi se pare foarte important datorită legăturilor și interconectărilor existente în sistem. În ceea ce privește competența supravegherii, în asigurare nu avem o uniune a asigurărilor, deci bineînțeles că salutăm uh, faptul că sunt propuneri de a da un mandat mai puternic EIOPA în ceea ce privește uh, convergența de supraveghere, în materie de supraveghere. Noi am intrat în acest domeniu și cu cât mai multă experiență avem, uh, cu atât uh, vedem că se poate face mult mai mult. Deci avem nevoie de un mandat mai puternic, mai multe acțiuni și în special în aceste cazuri transfrontaliere unde Uh, gazda și uh, întreprinderea au interese diferite și singura voce care va apăra interesele europei este EIOPA. În al treilea rând, pe proporționalitate, știți că este una dintre bătăliile mele de la începutul dosarului Solvabilitate 2. Cred că am avansat foarte mult pe partea de reglementare, pe uh, raportare, însă cred că este un element care deseori este subestimat în proporționalitate, care este supravegherea. Sub proporționalitatea trebuie să vină nu doar din cadrul de reglementare, ci și din felul în care se implementează acest cadru de reglementare. Și există foarte multe abordări. Asta vedem acum și facem acum o evaluare a funcțiilor funcționerii cheie a sistemelor de guvernanță și vedem că există abordări foarte diferite ale autorităților naționale în legătură cu aceste funcții cheie aspecte legate nu doar de regulament, ci de implementare și cred că putem să ajungem la o coerență mult mai mare de implementare decât avem acum. Foarte pe scurt, Cred că domnul Balz vrea și eu, ca și eu, să răspund pe problema proporționalității. Um, trebuie să îmbunătățim legislația existentă. Uh, Emir 2.0, unde avem uh, proba dacă este posibil să, ex, să creăm excepții pentru anumite uh, companii mai mici. Proporționalitatea este în special în legătură cu entitățile mai mici. Deci uh, trebuie să evaluăm în mod uh, periodic legislația pentru a vedea dacă putem îmbunătăți lucrurile. După aceea, tot ceea ce ține de date în momentul de date, în momentul de față este vorba de o povară destul de mare pentru micile entități și orice modalitate de uh, ușurare a acestei poveri ajută. Pervanș Beres, mulțumesc că ați venit să ne prezentați programul de lucru și veți primi multe întrebări în legătură cu componența acestei comisii. În acel, uh, acest spirit revin la problema guvernanței. Este o chestiune majoră după experiența dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră cu puterile respective în arhitectura globală a agențiilor, care considerați că sunt puterile care vă lipsesc cel mai mult și estimați că propunerea comisiei merge în sensul ce bun în acest, din acest punct de vedere, din, inclusiv în, din punct de vedere al medierei, medierii. Sunteți aici la Parlamentul European, ceea ce înseamnă că acordați o anumită importanță dialogului între noi și pe baza experienței dobândite în acest domeniu, a rolului pe care l-a putut juca Parlamentul European în nominalizarea dumneavoastră a tuturor trei, considerați că uh, propunerea comisiei este suficientă. Pentru mine răspunsul e nu, dar uh, dumneavoastră sunteți bineînțeles liber să dați ce răspuns considerați uh, oportun. Gabriel. Yeah. Uh, thank you very much. Uh. Mulțumesc, doamnă Beres. Cât două sau trei idei legate de guvernanță. Dacă ne uităm la aspectele de reglementare și felul în care acestea s-au dezvoltat și la EOPA și probabil și de la celelalte agenții, sistemul a funcționat suficient de bine. Unde văd necesitatea de evoluție este pe partea de supraveghere și cu cât mergem spre un mandat mai intens, trebuie să avem o ajustare a guvernanței, pentru că este imposibil să luăm tipul de decizii pe care va trebui să le luăm uh, rapid în uh, contextul în care da, pe dar pe TRIPS nu ați putut să decideți. Da, a fost, uh, uh, au fost opinii diferite și mese diferite. Dar cred că a fost unica situație în care nu s-a putut ajunge la o decizie. Trebuie să se facă modificări, în special pentru problemele de supraveghere. Eh, pe elementele de mediere. și în ceea ce privește încălcarea dreptului comunitar. Avem uh, experiență aici în ceea ce privește încălcarea dreptului comunitar. Este un fel de bombă atomică. Este foarte greu să uh, rezolvăm uh, aceste cazuri de încălcare a legislației de către supraveghetori. Deci avem nevoie de alte tipuri de puteri pentru a avea decizii mai puternice din partea Europei în loc să ne punem noi uh, să ne credem că aceste cazuri de încălcare a legislației vor rezolva toate problemele. Dacă îmi dați voie să adaug și eu câteva exemple. Ați medi- menționat mediația, medierea, doamna Beres, în mod corect, pentru că mi se pare un aspect cheie. Avem o serie de cazuri în care cunoșteam uh, conflicte în legătură cu uh, autoritățile naționale și europene și după aceea autoritățile au căzut la un acord să nu fie de acord, deci să se suprapună deciziile la nivelul grupului și filialei. Acum, uh, confruntați cu o asemenea situație, nu putem face nimic. Propunerea Comisiei mi se pare ambițioasă în acest sens pentru că va reintroduce în toate cazurile de decizie comună o mediere uh, obligatorie în caz de dezacord și nu decizii separate. Și asta pentru noi înseamnă că toate deciziile pilonul 2, lichidități de capital, aprobarea modelelor, este o schimbare semnificativă. Deci dacă vă întrebați pe mine în ceea ce privește adecvarea propunerilor, Eh, probabil, probabil că aș fi redactat ceva diferit. În special că, după cum am spus eh, anterior, acest sistem a funcționat bine în anumite cazuri, dar nu în așa de bine în alte cazuri. Nu ați eh, răspuns care la abordarea Parlamentului. Vă Vă place cum se definește rolul Parlamentului European în uh, propunerea Comisiei? Dați-mi voie să um, răspund primei părți a întrebării dumneavoastră în ceea ce privește guvernanța autorităților. După cum au spus-o și colegii mei, cred că pentru, că cadrul, pentru cadrul unic de reglementare lucrurile au funcționat foarte bine până acum și vrem să înregistrăm progrese în ceea ce privește mai multe putere, puteri și resurse suplimentare în cazul ESMA este în supraveghere directă și convergență de supraveghere. Aici avem nevoie de mai multe puteri și avem nevoie să, să ne gândim la guvernanță. Motivul este că modelul actual funcționează și a funcționat destul de bine Ar fi păcat dacă rezultatul ar fi o schimbare de guvernanță, dar nu o schimbare de puteri. Pe de o parte, poate să fie văzută ca o consolidare a sistemului, că trebuie să ne dăm seama că uh, introduce un alt nivel în cadrul Consiliului de Supraveghere, iar acum este doar o decizie care poate să fie luată de președinte. Deci uh, trebuie să creștem resursele și să schimbăm și sistemul de guvernanță în paralel. Doamna Perez, îmi pare rău, nu am înțeles întrebarea la început. În ceea ce privește nominalizarea președintelui autorităților europene, Uh, avem nevoie de un rol fundamental al Parlamentului European. Acest lucru este esențial. Am spus acest lucru de-a lungul anilor, crește legitimitatea, uh, răspunderea și ar fi fundamental uh, și orice modificare a acestui punct ar fi binevenită. Kate Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. ECR are doar un slot, deci nu vă voi trata inegal, vă voi pune fiecăruia câte o întrebare în timpul alocat. Către EBA, relația între EBA și SSM, sistemul, sub... sistemul unic de monitorizare, uh, ar fi echilibrul între cele două instituții și da, dacă puteți să-mi spuneți care uh, este starea cooperării în cadrul creditelor neperformante? Aveți impresia că se pot îmbunătăți lucrurile sau ați colaborat bine? Pentru, bine, pentru domnul Bernardini avem uh, un termen de uh, februarie 2018 pentru directiva asigurărilor și dat că Parlamentul încă nu a abord, aprobat standardele de reglementare, vi se pare realist că acest termen de implementare va fi îndeplinit în februarie anul vietar, viitor? Și cum îi țineți informați pe actorii info, implicați în legătură cu munca în curs, dat fiindcă termenul este foarte apropiat? Mm, ESMA nu pot las în pace pe domnul Maior datorită faptului că implementarea MIFID 2 va urma foarte rapid de la începutul lunii ianuarie. Deci, în primul rând, aș dori să îl întreb dacă poate să ne spună unde s-a ajuns în ceea ce privește noua, noul sistem informatic uh, de baze de date, FIRD. Mai mult, mm, pe măsură ce ne apropiem de uh, data de implementare din ianuarie, uh, ne vom pe măsură ce se apropie implementarea, ne gândim din ce în ce mai mult uh, la marjele FX, la regimul SI în ceea ce privește capitalul și uh, unii spun că foarte mult, mm, o mare parte a tranzacționării va deveni, se va muta în zona gri. Credeți că răspunsul Uh, din partea Comisiei este cel corect pentru a rezolva preocupările care au fost uh, menționate. Vă mulțumesc. O întrebare foarte bună. Vă mulțumesc pentru întrebare. În general, aș spune că extindem relația cu SSM Uh, SSM este o autoritate de supraveghere ca orice alta, însă, bineînțeles, după ieșirea uh, Regatului Unit din Uniune, va trebui să uh, ținem cont de reacția între procesul de luare a deciziei, deciziilor și uh, Uh, SSM. Obiectivul a fost unul comun, uh, că trebuia să rezolvăm această problemă. SSM a pornit de la abordarea de jos în sus, aveau niște experiențe la nivel național pentru a consolida presiunea în materie de supraveghere am pus accentul în special pe uh, ineficiențele pieței, diseminarea datelor, transparență și așa mai departe. În general, aș spune că, bineînțeles, avem mandate din partea Consiliului de a, uh, de a introduce orientări în ceea ce privește creditele neperformante. În general, ar fi ideal să avem o, uh, un proces de sus în jos, însă câteodată mergem și invers. Uh, am uh, o anumită înțelegere și pentru SSM, pentru că ei trebuie să înainteze acum cu diverse practici în statele membre din uh, jurisdicția lor. Deci, uh, încercăm să cooperăm cât mai mult posibil, însă obiectivele noastre sunt împărtășite. Deci nu așteptați orientările. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru întrebări. Bineînțeles, uh, în ceea ce privește implementarea, în același timp trebuie să uh, dăm comisiei consilierea noastră. Am implicat extins participanții de pe piață în consultările publice uh, și avem uh, procese de uh, mm, angajare cu participanții de piață. Așadar, nu cred că apar uh, surprize din acest sens. În ceea ce privește implementarea acestui tip de schimbări, întotdeauna există o problemă legată de capacitățile operaționale IT și acesta este domeniul unde trebuie încă să înțelegem dacă toate piețele din jurul Europei vor putea să intervin, din Europa vor putea să intervină. Sunt anumite semnale, însă până acum acestea nu au fost extrem de concludente. Cred că este o, și o lecție pentru viitor în ceea ce privește directiva, ar trebui să ne acordăm puțin mai mult timp uh, Cred că asta ar trebui să fie o lecție și din punctul de vedere al mm, operațiunilor, care, bineînțeles, este mai dificil din punct de vedere practic. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, uh, vreau să vă Uh, <laughs> spun în legătură cu acest uh, acronim FERDS. Uh, este vorba de o obligație națională care a fost delegată în sus către ESMA și, bineînțeles, era și o propunere a Comisiei unde se solicita consolidarea sistemului. În același timp trebuie să ne asigurăm că funcționează și că totul este uh, funcțional. Pot să vă informez că ceea ce am făcut pentru acest proiect este că l-am am, că am conectat mai mult de 300 de um, locuri de trans, uh, platforme de tranzacționare. Constituirea acestei Uh, baza de date a fost uh, finalizată în uh, iunie 2017 și vom începe colectarea datelor în ianuarie 2018. Vom publica statutul de lichiditate și alte informații în cursul anului 2018. Deja am publicat câteva dintre calculele de transparență suplimentare elementul cheie și am încredere în uh, rezultatele FERDS, însă depindem foarte mult de calitatea datelor care ne este transmisă de către platformele de tranzacționare. Avem nevoie și de cooperarea lor pentru a ne asigura că uh, datele sunt de bună calitate. Însă, în momentul de față, uh, se pare că totul merge Uh, conform planului. În ceea ce privește regimul SI, este un regim care are mai puțină transparență decât reglementarea piețelor sau MTS. Nu vrem să existe um, lacune sau să poată fi utilizat pentru a uh, conturna MIFID 2 cu Econ. Eco, Ecol, deja deci am um, închis o lacună cu un act delegat din partea Comisiei în legătură cu aceste um, SI care erau uh, cuplate între ele. După aceea există necesitatea de publicare a uh, informației de tranzacționare în același timp uh, cu platforma de tranzacționare și pentru a vedea dacă uh, um, aceste aspecte pot să fie coordonate. Vă mulțumesc, Filip Lambert. Vă mulțumesc. Am trei întrebări adresate tuturor celor trei invitați și o întrebare domnului Enria. În ceea ce privește Brexitul, considerați că dispuneți de suficiente resurse pentru a monitoriza uh, acțiunile Regatului Unit, pentru că după Brexit legislațiile vor fi diferite, desigur, între Uniunea Europeană și Regatul Unit și ar fi important să puteți să monitorizați ce se întâmplă în Regatul Unit din punctul de vedere al unei echivalențe potențiale. În al doilea rând, rămânând la resurse, sunteți mulțumiți de noul uh, regim de finanțare propus de comisie, inclusiv uh, taxele percepute pentru activitatea de supraveghere. Oare nu există un, pot- un potențial conflict de interese și acestea sunt, uh, sunt suficiente sau nu? În al treilea rând, pentru a continua cele spuse de uh, Pervanș Beres în ceea ce privește guvernanța, articolul 124 se permite autorităților naționale de, de, de supraveghere să se ocupe, de exemplu, și de un anumit tip de credite și considerați că noul regim, noul, noua guvernanță vă va permite să luați decizii mult mai simplu și noi întotdeauna am, am considerat că președintele trebuie să aibă anumite prerogative și se pare că acest lucru nu mai reiese în urma propunerii de modificare făcută de Comisia Europeană. Și domnule Henry, acum mă adresez dumneavoastră, aveți sediul în, în uh, Regatul Unit și știți care sunt uh, uh, care este dezbaterea din Regatul Unit, John Vickers, de exemplu, o persoană pe care cred că o, o o cunoașteți foarte bine, se a făcut anumite declarații care um, ar duce la o simplificare a reglementării până la urmă. Deci aș dori să vă întreb, credeți că ar trebui să o luăm pe calea respectivă pentru a ne asigura că băncile sunt mai uh, rezistente? ESMA, în primul rând. Aveți la dispoziție 3 minute în total. O să fiu foarte succint în ceea ce privește chestiunea resurselor. Deja din prima mea intervenție indicam deja că anumite elemente din MIFID 2 ar fi fost uh, ideal dacă am fi dispus de resurse mai mari. În mod evident, în acest moment, când vine vorba de Brexit, nu doar nu doar după ce Regatul Unit se va retrage, vom avea nevoie de mai multe resurse, dar trebuie să ne pregătim de pe acum, ceea ce presupune uh, mai multe eforturi din partea noastră, chiar și acum, dacă dorim să evaluăm uh, riscurile posibile, avem nevoie de un volum mare de resurse și am, uh, am restabilit prioritățile ESMA, tocmai pentru a ne ocupa de riscul reprezentat de Brexit și în programul de lucru spunem foarte bine care sunt chestiunile de care nu putem să ne mai ocupăm datorită lipsei de resurse. Și um, există, între acestea se, numesc, se, se numără și obligațiile uh, legale și am spus foarte clar că în legătură cu anumite baze de date, de exemplu, de care ar trebui să ne ocupăm, nu putem să ne achităm de, man- de mandatul pe care îl avem. Deci, dintr-un, din acest punct de vedere, evident, avem nevoie de mai multe resurse și uh, propunerea comisiei este un bun pas înainte. Susțin multe, multe lucruri din această propunere, mai ales când vine vorba de sporirea resurselor. Dacă îmi permite și mie, mă voi referi la Brexit și voi face o legătură cu chestiunea echivalenței reglementării. Este evident că dacă va trebui să monitorizăm cadrul de reglementare și evoluțiile din statele cu care avem deja decizii legate de echivalență. Dacă în urma Brexitului și Regatul Unit uh, va intra în această categorie, lucrurile se vor complica, desigur. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care are o relevanță importantă. Până acum, când a venit vorba de echivalența de reglementare, ne-a concentrat pe monitorizarea uh, cadrului de reglementare. Însă cred că trebuie să ne îndreptăm mai mult uh, înspre monitorizarea punerii în aplicare a cadrului respectiv de, de reglementare, pentru că acesta este aspectul tot mai important, uh, nu doar în exteriorul, dar și în interiorul Uniunii Europene. Și când există o asemenea decizie de echivalare, trebuie să există posibilitatea monitorizării implementării regimului diferit, pentru că implementarea duce până la urmă la la deosebiri importante și, ca să fiu sincer, nu dispunea de resursele necesare pentru a face această monitorizare și propunerea Comisiei nu ne permite să avem o monitorizare și a implementării cadrului de legrementare. Din punctul de vedere al finanțării, salutăm această modificare de a ne îndrepta tot mai mult pe anumite taxe plătite de, de sectorul uh, respectiv indiferent de sistemul ales, cred că, sunt, că este important să, um, să, ne, să avem o, o finanțare garantată. Până la urmă, autoritățile bugetare sunt cele care vor lua decizia, Parlamentul și Consiliul. Însă este foarte important ca orice decizie va fi luată să garanteze și independența care este reflectată în propunerea Comisiei Europene pentru ca deciziile să fie luate în continuare de uh, autorități. Deciziile și programul de lucru autorităților trebuie să fie independente. Și acest, uh, acest aspect trebuie să fie păstrat în continuare pentru că fără el nu va fi garantată independența. Nu știu dacă mai am ce să adaug. Monitorizarea echivalenței presupune resurse importante și dacă vom primi acea, o asemenea prerogativă, va trebui să primim și mai multe resurse. În ceea ce privește conflictul de interese, cred că există foarte multe autorități de uh, supraveghere finanțate de sectorul supravegheat, deci cred că poate fi gestionat conflictul de, de, de interese în, în asemenea situație. Comisia în continuare poate să emită RTS și în momentul, uh, în, în acest moment, dacă noi nu emitem aviză la RTS la momentul respect, la, până la termenul limită, Comisia poate să facă acest lucru, de lucrurile pot să uh, funcționeze în continuare. Și nu știu dacă doriți ca președinții agențiilor să aibă prerogative sporite din acest punct de vedere, eu nu pot decât să fiu de acord. Însă, și mi-ar, mi-aș dori ca atunci când vine vorba de stabilirea standard, standardelor să există o, o abordare europeană ceea ce privește declarațiile domnului uh, Vickers, există întotdeauna această dilemă în, între capitalul uh, propriu stabilit și dificultățile băncilor de a obține capitalul respectiv. Există oameni de știință care spun că uh, ar trebui să avem mai, uh, niveluri mai mari de fonduri propriu, de capital propriu. Însă, trebuie să vedem care sunt <laughs> cerințele de capital pe care le punem și care sunt celelalte tipuri de, de capital lipsit de griji, să spun. Instrumente care ar putea să fie transformate în capital. Și dacă aceste instrumente ar, ar funcționa, cred că din punctul de vedere al cerințelor de capital, situația este una relativ uh, decentă în acest moment. Și dacă, instrument, dacă vom vedea că aceste instrumente nu funcționează așa cum ar trebui, atunci probabil uh, nivelul de capital nu este suficient de înalt. Mulțumesc, Marco Vali. NPL uh, credit de teror. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la documentul publicat de SNC, SNSM uh, SNCM săptămâna trecută. Consiliul a dat uh, ABE un mandat foarte clar cu privire la orientările sale, așa cum a explicat mai devreme colegul. Însă, mandatul acesta nu mi-e limpede dacă era menit să se publice aceste uh, considerații ale EBA în vara anului 2018. De ce, de fapt, v-ați gândit să publicați mai devreme aceste indicații care au dat naștere unei, unui fenomen de, de panică destul de semnificativ uh, pe piață, pentru că lumea s-a întrebat care sunt de fapt motivele. Nu cumva a existat o presiune din partea celor care gestionează piața pentru ca aceste instrumente să se lichideze foarte repede pe piață, dar atunci cine are de câștigat? De exemplu, în Italia așa s-a întâmplat. Acestea sunt, uh, pentru că este vorba în ultima instanță de 3-4 entități majore care se ocupă de gestionarea acestor LPL. Dacă ne puteți pune mai multe despre asta și dacă s-ar putea să se ia măsuri cu mai mult calm, fiindcă și în trecut au fost țări care au injectat sute de miliarde pentru a-și curăța bilanțurile băncilor, în timp ce la noi, în țară, în Italia, suntem în întârziere din acest punct de vedere, din punctul meu de vedere, asta fiind o distorsionare uriașă a concurenței în sectorul bancar. Și aici cred că Comisia ar trebui să vină cu un aviz, să-și spună punctul de vedere, pentru a se înțelege dacă într-o situație cum este distorsionarea pieței în sectorul bancar, care produce efecte asupra întregii economii, nu ar putea să um, fie supusă unor măsuri adecvate. Și apoi, în ceea ce privește măsurile de nivel secund sau terț, aș dori din partea dumneavoastră niște asigurări că la testele de stres următoare se vor lua măsuri concrete și eficiente legate de evaluarea activelor în interiorul sistemului bancar european, care, după cum știm cu toții, în momentul de față potrivit anumitor analiști de pe piață, nu sunt luate în mod adecvat, luate în, mod adecvat în seamă. Deci, AB ar trebui să dea niște orientări concrete și eficiente și să ia măsuri concrete și eficiente în legătură cu acest sector. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vali. Tu, uh... O să încerc din nou să vă explic puțin cum funcționează relațiile între mecanismul unic de supraveghere și orientările noastre generale. Cred că mecanismul unic de supraveghere a funcționat foarte bine, funcționând orientări generale băncilor despre cum să gestioneze mai bine în mod activ portofoliul de credite neperformante am profitat de expertiza irlandeză în gestionarea portofoliilor cu aceste credite, expertiză care s-a bucurat de sprijinul, de sprijin larg din partea autorităților de supraveghere și Consiliul, când a discutat această chestiune, a, pro- a sugerat că am putea să pornim de la aceste orientări uh, generale pentru a le extinde astfel încât să fie acoperite toate instituțiile și nu doar și să meargă dincolo de Uniunea Bancară. Deci, de fapt, orientările noastre generale pleacă de la activitatea mecanismului unic de, de supraveghere, expertiza acestea, acestuia fiind extinsă apoi întregii uh, uni, uh, Uniunii Europene și probabil că vor încheia această activitate până anul 2011. Mecanismul 1 de supraveghere, așa cum a spus și dumneavoastră, vine cu o completare la aceste orientări generale, un adendum care se concentrează pe noile fluxuri de credite neperformante, nu pe cele deja existente și pentru a evita o acumulare prea mare de credite neperformante în eventualitatea unei viitoare uh, crize. Și uh, trebuie să discutăm cum vom incorpora până la urmă aceste noi informații în orientările generale. Din punctul meu de vedere, acest principiu nu este unul greșit, însă aveți, uh, desigur, uh, dreptate. Trebuie să vedem cum uh, Uh, vor funcționa lucrurile în practică. Trebuie să ne gândim, de exemplu, că, la, că piața americană, care este lăudată despre, pentru rapiditatea cu care a tratat uh, această problemă a creditelor neperformante, Um, acolo, de exemplu, după șase, șase luni, de exemplu, uh, credit, valoarea creditelor respective este clarificată până la urmă și va trebui, într-adevăr, să armonizăm abordarea europeană. În ceea ce privește fondurile proprii de nivel 2 și 3, va trebui să ne gândim și la situația acestora. În octombrie vom uh, publica criteriile uh, de evaluare a acestora. Vă aduc aminte că testul de rezistență nu este un instrument de evaluare. Uh, examinăm valorile la un moment dat și apoi le încercăm să vedem cât de rezistente ar fi. Deci, uh, de evaluare se ocupă autoritățile de supraveghere și testele de rezistență, tocmai aceasta vor face până la urmă. Mulțumesc. Domnul Mono. Forced to take the floor. Nu sunteți obligați să luați cuvântul dacă nu doriți. Gabriel Mata. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe domnul Enria, sunteți de acord cu mine că un regim uh, față de statele terțe trebuie să acorde stabilitate băncilor europene care operează în afara Uniunii reprezintă o oportunitate clar, cheie. Atât Comisia Europeană cât și EBA au subliniat uh, că este necesar să continuăm să lucrăm uh, în acest proces de echivalare cu statele terțe, care ar putea să fie planurile și termenele pentru a aborda această chestiune în actualul proces de recunoaștere a statelor terțe, date fiind, dat fiind uh, impactul pe care l-ar avea acest punct de intrare pentru bănci, cum se poate caracteriza în termeni practici diversele puncte uh, și pentru domnul Bernardino o singură intervenție. EIOPA și-a intensificat munca în ceea ce privește supravegherea uh, și serviciile financiare din diverse state. Cunoaștem volumul real al acestor operațiuni și care a fost criteriul pentru a consolida aceste activități. De asemenea, există diverse operațiuni de servicii care sunt realizate de entități care nu sunt operative în statul de origine, deci care sunt create doar cu finalitatea de a funcționa în alte state, în state terțe. Cred că Europa este conștientă de această situație. Uh, ce se face în acest sens? Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, um, uh, yes, on third country equivalence. Vă mulțumesc. În ceea ce privește echivalența cu state terțe, este o chestiune de, care ne preocupă deja și aveți dreptate că am, ră- am rămas puțin în urmă și deseori am primit multe scrisori din partea unor șef de guverne din state terțe care ne cer să ne accelerăm activitatea de recunoaștere a echivalenței, a unui sistem echivalent uh, din jurisdicțiile lor pentru că impactul lipsei de echivalență s-a resimțit și în finanțarea economiilor statelor respective. V-ați referit la problema reprezentată de resurse. Era o persoană care se ocupa de acest subiect, uh, care ne-a părăsit. Uh, aceasta este realitatea, însă suntem în procesul de recrutare a altor persoane și am demarat două noi procese de echivalare vinerea trecută. Deci uh, ne ocupăm din nou de această chestiune. Înțeleg că trebuie să ne grăbim pentru că până la sfârșitul anului viitor uh, regimurile echivalente din state terțe trebuie să fie recunoscute pentru ca datoria suverană a statelor respective, de exemplu, să nu facă obiectul unui tratament uh, Uh, preferențial când vine vorba de cerințele de, de capital pentru bănci. Apoi, trecând la a doua dumneavoastră întrebare, cred că autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă o atitudine uh, neutră când vine vorba de alegerea făcută de bănci, când vine vorba de un punct unic de intrare sau puncte multiple de intrare privind activit- activitățile desfășurate în uh, în uh, anumite state. Însă supravegherea trebuie să funcționeze indiferent de modelul adoptat de bănci. Um, Mulțumesc. Fundamental point, uh, to... Vă mulțumesc pentru această întrebare. Ce aș dori să spun este că cu Solvența 2 și cu cerințele de raportare care există deja pe plan european, mai mult de 3.000 de companii care transmit informații autorităților naționale care apoi ajung la noi, înseamnă că flu... informațiile circulă mult mai bine peste tot în Europa și este un sistem mult mai bun decât cel din trecut, pentru că din punct de vedere al afacerilor transfrontaliere, transfrontaliere fiecare autoritate de supraveghere trebuia să uh, Uh, ceară informații din partea societăților comerciale care aveau activități transfrontaliere, ceea ce nu prea se întâmpla. Și acum există un uh, sistem uh, centralizat și noi, pentru fiecare dată, transmitem autorităților naționale informații despre volumul de afaceri din țările gazdă, de exemplu, ceea ce este o modalitate mult mai eficace. Și apoi avem uh, un rol tot mai important pentru a sta mai bine poziționați pentru a supraveghe piața și am menționat câteva uh, contexte transfrontaliere uh, în care s-a manifestat uh, o insolvență și acum însă avem la dispoziție platforme care îmi sunt utile și după cum am spus în o intervenție anterioară, este important să cunoaștem să fim informați în legătură cu asemenea cazuri potențiale înainte de a se ajunge la uh, insolvență, pentru că uh, este important să evităm să aflăm despre aceste cazuri potențiale când va fi uh, prea târziu, astfel încât autoritățile naționale să fie obligate să ne comunice informații care să ne ajute să înțelegem că există o problemă într-un context transfrontalier. O altă uh, Uh, chestiune în legătură care nu este, nu funcționează optim din perspectiva pieței uh, interne. Din punctul de vedere al raportării uh, dacă anumite criterii sunt uh, adecvate și permit uh, funcționarea anumitor întreprinderi. Acestea sunt foarte diferite și permit apariția unor modele de afaceri ciudate, așa cum sunt cele menționate de dumneavoastră. Deci acum suntem în situația în care dispunem de mai multe informații, însă avem nevoie de o consolidare a mandatului activității noastre care să ne permită să intervenim și în aceste situații uh, transfrontaliere. Mulțumesc ca să am, adresez, am să adresez și eu două întrebări. Dacă ne puteți da mai multe detalii în legătură cu problema aceasta MPL, eu văd două chestiuni aici. Una este de natură juridică și metodologică și Înțeleg că trebuie să existe legislație, orientări, autorități de reglementare, într-o arhitectură mai simplă. Nu așa stau lucrurile. Din păcate, chiar temeiul juridic pentru reglementări este pentru mine destul de incert. În sfârșit, n-am să insist acum asupra acestui lucru. Dar vorbeați de stoc. Ecofinul Uh, s-a referit la uh, fluxul de lichidități. Însă înțeleg că uh, trebuie să discutăm și despre stocuri, pentru că uh, la Ecofin s-a vorbit doar despre, despre flux. Deci, eu constat că și stocurile creează turbulențe pe piață. Din punct de vedere economic, vi se pare adecvat să se aplice și stocurilor și fluxurilor aceeași abordare? Pentru că unul dintre aceste două elemente nu uh, duce la perturbări pe piață, altul da, sporind uh, crizele și um, pe de altă parte se, aducând uh, valoarea economică mai aproape de valoarea reală. Deci, cele două chestiuni nu trebuie abordate în mod diferit, prin intermediul unor alte măsuri și nu doar așa, printr-un un rând uh, scris în uh, documentul uh, de pe urma unei consultări. O altă întrebare se leagă de noua sarcină din noua propunere ESMA cu privire la CCP-uri. Studiez acum propunerea aceasta. Avem un uh, uh, board executiv, uh, avem o sesiune care se ocupă de asta și competențe cu caracter obligatoriu la a, a, ABE sunt, mi se pare mie, competențe care se suprapun uneori. Bordul general, apoi sesiunea, președintele ESMA, dar și uh, președintele sesiunii executive și un alt președinte de comitet care urmărește uh, ce se întâmplă și care nu poate face nimic dacă președintele de sesiune nu um, face nimic, dacă nu președintele de sesiune nu aprobă și apoi avem și comitetul de la BCE. Toate aceste lucruri se cam suprapun și se contrazic. Dacă puteți să um, dați mai multe detalii. Mulțumesc, Roberto, și mulțumesc și pentru întrebări, pentru că ele îmi permit să reacționez poate și la o parte din întrebarea domnului Vali, pe care îmi cer scuze că am ratat-o ceva mai devreme pentru că a trebuit să ies un pic. În ce privește stocul, stocurile și fluxurile, fără îndoială că trebuie să evităm o acumulare de MPL-uri pentru următoarea criză. Deci e nevoie de uh, evitarea unor astfel de credite care să intre în categoria creditelor neperformante. Trebuie așadar să discutăm în ce fel putem face asta. Cât privește stocul, există un stoc de credite neperformante care au fost uh, uh evaluate din punctul de vedere al prețurilor în actuala configurație. Recomandarea noastră a fost către autoritățile de supraveghere să sporească presiunea de supraveghere asupra băncilor, dar în același timp se existe și niște elemente de atracție, deci nu numai uh, biciul, ci și uh, bombonica. Motiv pentru care am înaintat propuneri pentru a se stabili, de exemplu, pentru a se înființa um, companii de gestionare a activelor sau pentru existența unei piețe secundare mai eficientă. Uh, Piața aceasta a creditelor neperformante este dominată acum de 12-13 jucători masivi. Prin urmare, e nevoie de atragerea de noi investitori, de mai bună, o mai bună informare și crearea unor platforme de companii de gestionare a activelor aceste măsuri ar putea ajuta la o soluționare a problemei. Deci, pe de o parte, sporirea presiunii de supraveghere, dar în același timp această uh, sporire a presiunii să fie uh, temperată printr-un factor de atracție pentru noile companii. Pe de altă parte, în legătură cu adendumul la recomandările BCE, uh, conține anumite măsuri automate, mecaniciste de sporire a stocurilor și fluxurilor. Prin urmare, atunci când acest lucru se va întâmpla, trebuie să nu uităm să lucrăm și la celelalte elemente ale problemei, inclusiv la problema transparenței și eficienței pieței secundare, care trebuie să conducă la o capacitate mai bună a băncilor de a renunța la aceste active. În legătură cu Emir 2, mai întâi vreau să spun că susțin din toată inima propunerea Comisiei, precum și direcția în care se îndreaptă, Infrastructurile reprezintă exact domeniul în care se poate profita de pe urma supravegherii la nivelul Uniunii Europene pentru a se evita fragmentarea infrastructurii, pentru a se profita de crearea de expertiză, de competențe economice. Cred că trebuie realizat că după ce va pleca din Uniunea Europeană Regatul Unit, numărul CCP-urilor va fi între 10 și 15, probabil. Prin urmare, ele vor fi supravegheate prin tot felul de uh, reglementări la nivel național. Prin urmare, logica birocratică este în direcția accentuării supravegherii și reacția bordului de supraveghetori este tot în sensul centralizării activităților de supraveghere a CCP-urilor. Prin urmare, susțin fără rezerve această direcție. În același timp însă, în anumite domenii, propunerea aceasta este cam prea complicată și e foarte important să se ajungă la un regim de administrare și luarea deciziilor în care este foarte limpede pentru toți participanții la, participanții la piață cine are competența de a decide ce. Și în acest sens m-aș referi la două elemente ale propunerii. Mai întâi, deciziile pentru sesiunea executivă, pe de-o parte, dar și pentru Banca Centrală, stabilesc două mecanisme de aprobare și mă întreb ce se întâmplă dacă cele două uh, mecanisme nu se pun de acord. Nu există o, o soluție aici. Cred că asta ar fi o problemă care trebuie rezolvată. Ar trebui, de exemplu, instituit un mecanism de consultare. Asta ar fi o variantă. Sau uh, Banca Centrală să aibă un, vost, un vot în plus în, în sesiune. Dar nu cred că este o idee bună să se stabilească două mecanisme paralele fără să existe un mecanism de soluționare a problemei dacă ele nu se pun de acord. Apoi, combinarea între sesiunea executivă pe de-o parte și bordul supraveghetorilor pe de altă parte, iarăși este o, o problemă. Sesiunea executivă ar putea să aibă o strategie diferită, o reprezentare externă diferită și s-ar putea, ar putea folosi resursele ESMA fără însă să fie vorba de un organism comun în fruntea sesiunii. E nevoie în orice caz de un mecanism decizional coerent, pentru că între deciziile care se iau uh, între autoritățile de supraveghere naționale și uh, bordul de supraveghere, Uh, acesta din urmă poartă răspunderea în continuare pentru tot ce ține de testele de stres, de emiterea de orientări și așa mai departe. Deci există riscul să se constate o incoerență decizională care nu e de ajutor. Prin urmare, cred că trebuie creată o aliniere a acestor entități. Uitându-mă peste propunerea ESMA, eu cred că asistăm la un model în care ar trebui să se stabilească o suprapunere între sesiunea executivă și bordul de management. Leadership-ul ar trebui să fie practic identic pentru a se asigura că se urmăresc obiective comune și că aceste entități iau decizii coerente. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom încerca să asigurăm coerența pentru că și la noi există proceduri legislative diferite. Și acum, raportor, vă rog, Danuta. Mulțumesc, de Roberto a pus exact întrebarea pe care voiam și eu să o pun și mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Într-adevăr, procesul decizional trebuie să se bazeze pe coerență, un lucru fundamental. Așadar, trec la a doua mea întrebare pentru Andreea în legătură cu Brexit. Toate reuniunile pe care le-am avut cu sectorul financiar au arătat că acesta ne spun că se pregătesc pentru scenariul hard Brexit. Și mă gândesc că și dumneavoastră ar trebui să țineți seama de posibilitatea aceasta ca până la urmă să se adopte soluția hard Brexit, oricât ne-am dorit noi ca asta să nu se întâmple. Sunt multe probleme, vorbeam mai devreme de sectorul financiar, dar sunt și alte probleme legate de Brexit care sunt în uh, domeniul dumneavoastră de competență și de decizie, orientările și altele. Întrebarea mea însă se referă la următorul lucru. Ne dorim cu toții probabil să evităm acele uh, empty shells, uh, pentru că ele reprezintă uh, un risc major și tocmai în acest context, uh, în special în contextul Brexit, gestionarea riscurilor reprezintă o problemă. ABE a făcut vreo cumva vreo analiză în legătură cu modelul back-to-back -back în contextul Brexit. Poate că este o, o vorbă goală, dar poate totuși ar putea să ducă și la o soluție. Trebuie să vedem ce ar spune o analiză. Ați făcut o astfel de analiză? V-ați gândit la această variantă? La o soluție care să fie nu neapărat doar pe termen scurt, ci și într-o perspectivă mai amplă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. După cum spuneam în prezentarea introductivă, sperăm ca în curând să publicăm un aviz care va conține și un capitol privitor la administrare, la guvernanță internă, la outsourcing, la back-to-back -back și la transferul de riscuri în interiorul grupurilor, pentru că reprezintă acesta o, o chestiune ce devine din ce în ce mai, mare de, mai mult de actualitate în discuțiile cu terții. Există soluții practice. Sectorul bancar internațional se bazează pe conceptul back-to-back -back pentru a centraliza conceptul de risc de piață în special. Noi nu vrem să aducem perturbări în acest mecanism, dar în același timp vrem să evităm empty shells, așa cum spuneați și dumneavoastră. În acest sens ne-am gândit la orientări pentru autorități, ideea de bază fiind aceea că mai întâi de toate Trebuie ca uh, gestionarea riscurilor contrapărților să fie avută în vedere la nivel local. Riscul de piață se poate avea în vedere uh, în uh, ceea ce privește societățile mamă. Dar în același timp trebuie să existe acces pentru cele 27 de state membre la recuperare și la modul în care se realizează gestionarea activelor. Ar putea să apară un șoc întrebarea fiind cum poți să depășești uh, gestionarea riscurilor la nivel local în ceea ce problemele legate de gestionarea riscurilor la nivel local în caz de uh, șoc. Deci, pe de o parte, trebuie avută în vedere uh, problema aceasta a depășirii șocului în caz de criză la nivel local și respectiv central. Mulțumesc. Medi Delvaux, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare scurtă pentru domnul Maior. privitoare la propunerea Comisiei pe marginea revizuirii ESA. Și răspunsul dumneavoastră mi-ar putea fi de folos în propria mea argumentare. Cred că există un consens că ESA a, au făcut o treabă foarte bună și că a crescut coerența de-a lungul anilor, convergența, nivelul de protecție a consumatorilor, stabilitatea financiară. Da, sigur că nu toată lumea poate să cadă de acord în legătură cu toate cele. Și am asistat la o serie întreagă de îngrijorări exprimate în sector cu privire la procedura de autorizare a aranjamentelor de delegare. În țara mea, sectorul a pus accentul pe faptul că propunerea aceasta adaugă încă un nivel în procedura de autorizare. Atunci când un fond vrea să delege către o țară terță o parte din competențele sale, că în felul acesta crește birocrația, crește durata și cresc și costurile. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, prin urmare, este următoarea. E o plângere obișnuită, așa, din partea celor care de obicei se plâng, sau există și ceva adevăr în nemulțumirea aceasta care a fost exprimată de sector? V-aș fi extrem de recunoscătoare dacă mi-ați putea da mai multe detalii despre subiectul acesta și punctul dumneavoastră de vedere. Am asistat la mm, numeroase îngrijorări exprimate de sectorul uh, gestionării resurselor cu privire la problema aceasta a delegării. Motivul emiterii acestui aviz este bazat pe faptul că ca o reacție la plecarea din Uniunea Europeană a Regatului Unit, Reacția participanților la piață din Regatul Unit doresc să asigure sau trebuie să asigure accesul UE27 uh, uh, la piața lor. Și invers, noi trebuie să ne asigurăm că în procesul acesta de identificare a unui nou centru financiar, uh, se, acest proces se desfășoară pe baze corecte. Unele dintre autoritățile naționale de reglementare ne sugerează că ar trebui să ne asigurăm că supravegherea se desfășoară la un nivel adecvat. Acesta a fost motivul. Și puteți vedea aici care este riscul. Pe de o parte, obținerea unei autorizații în UE27 pentru accesul la piața Regatului Unit ar fi însoțită și de delegarea competențelor către uh, țările terțe, ceea ce ar putea să conducă la un, uh, o firmă fantomă în UE27. Uh, ESMA trebuie așadar să întărească principiile sale, pentru că și din perspectiva sa o, o astfel de concurență de reglementare nu ar fi benefică. Până la urmă, dacă autoritățile de reglementare vor să facă treabă bună în materie de supraveghere și reglementare, asta nu e o idee bună. Ori, supravegherea răspândită în Uniunea Europeană necesită și un mecanism care să permită, într-un fel, ca autoritățile naționale de supraveghere au o perspectivă suficient de europeană. Și de aici sugestia unei avi, unui aviz cu privire la delegare. Sigur că se pot evita problemele astea printr-o centralizare desăvârșită așa cum se întâmplă peste tot în restul lumii. Dar noi, Uniunea Europeană, avem un model unic. Și e nevoie de un pic de centralizare combinată cu o anumită răspândire și de, uh, către statele membre a, a autorității și a puterii de decizie. De aceea cred că autoritățile naționale de supraveghere trebuie să țină în suficientă măsură seama de riscurile pe care le-ar putea presupune o delegare atât pentru stabilitate cât și asupra perspectivei europene. Ce conțin aceste avize, însă vă spun că nu este fundamental uh, sunt doar trei persoane care au fost uh, localizate la locul uh, de, oficial de înregistrare al fondului respectiv. Prin urmare, mi-e greu să văd uh, așa ceva ca fiind o cerință foarte oneroasă. Cred că sunt aranjamente logice care trebuie să fie instituite la nivel național pentru autoritățile de supraveghere. Mulțumesc, domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Unele dintre întrebările pe care voiam să îi le adresez eu însumi domnului Steven Maior au fost deja adresate, Așa că uh, nu-mi rămâne decât să revin asupra problemei semnalate de doamna Delvo mai devreme și care se leagă de Brexit. Aș dori să știu, domnule Maior, care e punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu durata revizuirii regulamentului ESMA? Pentru că vine, ES, vine Brexit, procesul acesta este în curs și cred că ideea este importantă. Întrebarea se adreseze dumneavoastră și celorlalți colegi de panel de la BAE și EIOPA. Domnul președinte se referă la GCP-uri. Aș putea în acest sens să adaug eu însumi câteva observații. Supravegherea CCP-urilor Uniunii Europene ar trebui să facă obiectul unor dezbateri ceva mai aprofundate. După părerea mea, aici avem concurență, o concurență uriașă între concurența între competențele Băncii Centrale Europene și respectiv ESMA. Comisia și-a propus să creeze sesiunea executivă a CCP-urilor, însă tare mă tem că această propunere nu se va dovedi eficientă. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Asta au fost întrebările mele, vă mulțumesc. În legătură cu durata Brexit care s-ar suprapune peste revizuirea regulamentului ESMA. E foarte important ceea ce spuneam și am spus-o dinainte de Brexit, și anume că actualul me mecanism de echivalență nu este mecanismul corect care să permită o administrare corectă a aranjamentelor cu țările terțe. Nu ne dorim un sistem care să ducă la mm, o suprapunere a competențelor și să fie ineficient. Noi vrem să administrăm corect riscurile care vin din țările terțe și afectează uh, Uniunea Europeană. De aceea e nevoie de un răspuns în materie de supraveghere la aceste riscuri. În principiu sunt foarte mulțumit de cooperarea cu colegii noștri de la autoritățile de reglementare din alte părți ale lumii, însă nu sunt convins că vor da aceeași prioritate riscurilor din regiunile lor ca și riscurilor din Uniunea Europeană. Prin urmare, aici trebuie să se rezolve problema aceasta conceptuală și problema aceasta nu face decât să fie sporită de Brexit, unde avem un centru financiar foarte mare care se va afla în afara Uniunii Europene, care va continua să-și mențină o uriașă importanță pentru UE27 și nu cred că ar fi eficient să ne bizuim total pe autoritățile de reglementare din Regatul Unit în acest sens. Nu e vorba de alte lucruri, ci pur și simplu de evaluarea riscurilor care se creează în, și care se administrează în uh, afara Uniunii Europene și care afectează Uniunea Europeană a celor 27. Revizuirea EASA cred că trebuie realizată, ca să vă dau un răspuns și la această probleme, înainte ca Brexit să se pună în practică pentru că aici este vorba de mecanisme îmbunătățite cu țările terțe, de cooperare cu țările terțe și cred că asta trebuie stabilit înainte ca Brexit să capete, să, să devină realitate. Și la următoarea întrebare, care era intervenție fără microfon din sală, domnul Maior. Da, Andreea a vorbit foarte clar despre conflictul de interese, e valabil și pentru ce am eu de spus, și aș mai face două observații. Mai întâi de toate, indiferent de ce soluție se va găsi, ea trebuie să fie funcțională și, pe de-o parte, să ne asigurăm că există proceduri decizionale corecte, dar și că se poate progresa și că participanții la, participanții la piață știu exact cine are, care răspundere și așa mai departe. Și revin asupra celor spuse mai devreme apropo de asta cu privire la excesiva complexitate în acest domeniu, cu noul bord executiv, cu noua sesiune executivă și așa mai departe. Și mai vorbeam de faptul că se trebuie luate multe decizii între aceste entități. Însă, deci, e foarte important ca să se stabilească limpede cine ce rol joacă pentru ca participanții la piață să știe exact care uh, sunt autoritățile competente și deciziile să se poată lua la timp. Pe de altă parte, o bună piață a instrumentelor derivate este o, ține de piața de capital. Înțeleg foarte clar că există un rol limpede pentru uh, autoritățile, pentru băncile centrale emitente. Uh, Știm de asemenea că și în Statele Unite există o anumită cooperare între Fed și uh, CFTC. Cred că noi am arătat la nivelul ESMA că avem rezultate bune și cu EMIR. Am început deja primul test, am început primul te te test de stres cu privire la CFP-uri, deci cred că e foarte important, sunt foarte importante aceste lucruri. Mulțumesc și, desigur, în ce privește de supravegherea și reglementare, sunt două lucruri diferite. Autoritatea de prerogativa de legiferare trebuie respectată pentru a ne asigura că avem cu adevărat democrație. Pervanș Beres. Thank you, Chair. Aghi. Ah. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, am fost întârzi... zborul meu a fost întârziat, însă Cred că pot să intervin unde ați terminat dumneavoastră și anume, și anume ultimele propuneri și uh, companii de terțe. Această creștere considerabilă în rolul de supraveghere al ESMA Există alte domenii în care ESMA primește noi puteri. Există și întrebări legate de resurse și de capacitățile de a ă, se achita de aceste obligații. Poziția mea era că înțeleg preocupările dumneavoastră că am uitat cuvântul acum, că supraveghetorii din statele terțe ă, sunt importanți, însă există acolo resursele necesare și de asemenea în ceea ce privește politica Uniunii Europene. Credeți că este esențial să continuăm cu acest cu această inițiativă și există o cerere pentru un buget mai mare pentru toate ESIS și Brexit a putut să faciliteze într-un fel această supraveghere financiară, însă există uh, și uh, întrebări în legătură cu uh, uh, gradul de uh, Uh, realizarea ale acestor propuneri. Uh, finanțarea durabilă este o proeminentă pe agenda politică, însă grupul de experți al Comisiei pentru Finanțe Durabile, uh, durabile cere, sunteți în favoarea unor factori de acest gen o conferință, se spune că o, se s-a vorbit despre factori de penalizare pentru cei care fac investiții în carburanți fosili și că investițiile verzi ar trebui utilizate pentru, o finanță, pentru finanțare durabilă. În primul rând, în legătură cu un nou pas spre supravegherea directă ce, de ce resurse avem nevoie. Cred că, în general, uh, indicațiile de resurse care sunt acordate în propunerea comisiei par să fie uh, necesitățile minime, însă este un pas în direcția cea bună din ceea ce privește calcularea și uh, indicarea resurselor Aș dori să mă întorc în 2011, când am început. Cred că ar uh, putea să uh, putem să vorbim despre um, registre de tranzacții, am arătat că putem să funcționăm cu supravegherea agențiilor de rating. Înțeleg că există diferențe majore între supravegherea CCP și agențiile de, de rating. Se pot face destul de mult, mai multe lucruri. Deci, din ace, această perspectivă, cred că este un lucru viabil. În ceea ce privește politica localizării, după cum știți, ESMA a lucrat uh, foarte mult în ultimii ani pentru a ajunge la piețele globale de capital, pentru a le susține. Am lucrat foarte mult împreună cu Comisia în ceea ce privește echivalențele asigur, pentru a ne asigura că aceste piețe globale funcționează și cred că uh, vrem să avem toate aceste opțiuni disponibile. Există chestiunea echivalențelor cu puteri crescute de supraveghere, însă și de asemenea politica localizării. Și beneficiul um, acestor două opțiuni este că în momentul actual nu știm exact cum vor decurge negocierile cu Regatul Unit și cooperarea. Un lucru care trebuie să fie obținut este accesul la uh, activități, entitățile, de supra, ah, entitățile supravegate din afara Uniunii Europene. Acestea pot să fie uh, supravegheate în mod fiabil înainte de a se ajunge la un model. Vă mulțumesc, Werner Langen. Da, aveți dreptate. Foarte pe scurt. Visas ne dă un rol în uh, finanțele, uh, în supravegherea financiară. În general, aș susține că EBA și altele, uh, activitatea EBA și altor agenții în acest domeniu. Aș fi un pic mai sceptic atunci când ne gândim la evaluările de risc din partea instituțiilor financiare. Avem nevoie de o uh, abordare care să fie neutră din punct de vedere al riscului. Aici suntem cu toții de acord. Domnul Lange. Da, algma. Vă mulțumesc. Am o întrebare cu caracter general adresată tuturor celor trei președinți cu exemple concrete din uh, activitatea EIOPA. Experiența mea de câțiva ani mi-a arătat că autoritățile autori, uh, europene de supraveghere tind să discute capitalul de nivelul 2 și 3, de exemplu, și să creeze o realitate, chiar dacă nu au primit acest mandat din partea uh, Parlamentului uh, European. Și cred că tocmai acest tip de activitate ar trebui să se reducă cât mai mult din partea tuturor celor trei agenții. Și acum Comisia a făcut o propunere care permite o verificare dacă două treimi din acționar cer acest lucru. Este un prim pas în direcția potrivită, însă din punctul meu de vedere nu este suficient. Tocmai de aceea eu cred că mecanismul de, mecanismele de control pentru activitățile de nivelul 3 nu sunt suficiente și ar trebui să fie îmbunătățite. Și vă dau un exemplu din uh, domeniul uh, de care se ocupă domnul Bernardino, EIOPA. Chiar dacă colegiuitorul încă nu a adoptat uh, măsurile de nivel 2, când vine vorba de directiva privind distribuția asigurărilor. EIOPA are o, pro- are o inițiativă proprie și se implică în domenii unde colegiuitorul nu, a, nu prevăzuse nimic uh, în mod intenționat. Nu prevăzuse nimic. Și în trecut, EIOPA s-a ocupat în mod repetat de chestiuni care țin de aceste măsuri de nivelul 3. De exemplu, ultimul exemplu, Um, remunerarea internă a angajaților unei uh, societăți de asigurări, chiar dacă <laughs> acest domeniu a fost exclus în mod expres de uh, domeniul de, uh, de domeniul de care acoperă măsurile respective stabilit de legiuitor și nu cred că ar trebui să fie o judecată cu caracter general, însă vă întreb pe toți trei cum considerați că trebuie să fie să se desfășoare aceste măsuri de, de control când vine vorba de măsurile de nivelul 3. Um. Mulțumesc, domnule Lange. Există, bineînțeles, această problemă legată de emiterea unui regulament de ordin 3 Noi ne bazăm întotdeauna pe legislația actuală. Este într-adevăr ceea, este adevărat ceea ce ați spus în legătură cu distribuirea. Credem că interpretarea pe care o avem la nivelul 1 este că într-adevăr aceste orientări pe care le-am propus pentru comisie corespund și comisia poate să reprezinte un potențial, o, o potențială sursă de conflict de interes. Uh, pentru că ceea ce propune, propuneam era uh, ca ceea ce companiile trebuie să facă pentru a fi transparente în gestiunea potențialului conflict de interes trebuie să fie în interesul consumatorului, ceea ce este conform uh, acestei directive. Alte aspecte ies din domeniul de aplicare. Alte aspecte legate de examinarea acestor orientări, cred că ține de propria noastră răspundere și întotdeauna suntem dispuși să venim în fața dumneavoastră pentru a discuta munca noastră, ceea ce facem uh, și cred că orientările sunt un element fundamental pentru a ne asigura că există coerența supravegherii. Și credeți-mă, nu este doar faptul că am uh, emis o serie de orientări creează mai puține probleme. Dacă aceste orientări nu ar exista, ar exista un mozaic de orientări naționale. Și acest lucru ar fi mult mai rău pentru coerența pieței interne. Dacă trecem mai departe în ceea ce privește examinarea acestor orientări, suntem bineînțeles deschiși oricărei posibilități care să nu afecteze independența noastră, Acest lucru ar da cadrului un echilibru bun și uh, grupurile factorilor de interes ar putea să uh, uh, indice uh, felul în care am putea să uh, ne achităm mai bine de mandatul nostru. Uh, poate că avem nevoie de un echilibru mai bun Uh, între industrie și consumatori. După aceea există Consiliul de, de Recurs, organ, organismul care este îndreptățit să examineze felul cum implementăm legislația și dacă ne, ne uh, respectăm atribuțiile. Deci cred că avem o răspundere și un sistem de supraveghere uh, al nostru. foarte import, o problemă foarte importantă. Dați-mi voie să vă uh, să vă spun că, bineînțeles, întotdeauna puteți să ne trageți la răspundere în legătură cu acțiunile noastre. În primul rând, în mod foarte clar și intenționat, vrem să uh, acționăm în uh, liniile de la nivelul 1 pentru a ne proteja împotriva oricărui risc juridic. Și aș dori să am un contor în biroul meu uh, pentru a uh, contoriza de câte ori întreb angajații ce spune nivelul 1. Toate nivel, măsurile de nivel 3 merg printr-un raport. Întotdeauna trebuie să fie verificate dacă ceea ce face ESMA este în conformitate cu nivelul 1. Bineînțeles că am mai spus în trecut că orice posibilitate de a ne apropia de nivelul 1 acceptă cadrul instituțional actual, însă am put... Însă orice precizări suplimentare pentru a înțelege motivele din partea mm, in, intențiile din spatele măsurilor de la nivelul 1 ar fi extrem de utile, însă putem, putem să conlucrăm uh, uh, ca autorități publice uh, împreună și aceste orientări sunt răspunsuri la întrebări practice care ne-au fost puse de către participanții de pe piață. Un domeniu în care am putea să acționăm mai bine este care probleme sunt adresate la ce nivel ce se face la nivel 1, 2 și 3. Câteodată poate nu am alocat uh, perfect uh, uh, soluțiile, însă nu pentru a ne acorda mai multe puteri, ci din perspectiva implementării optime a legislației pe care o adoptați dumneavoastră. Doar un cuvânt pentru a spune, să vă dea, dea un exemplu. De exemplu, recent am încer, început să lucrăm pe orientări în ceea ce privește riscurile IT și toate companiile naționale lucrau pe riscul cibernetic. Dacă nu am fi acționat împreună, am fi avut, ajuns la abordări foarte diferite. Și asta uh, din partea tuturor autorităților care lucrează în domeniu. Deci susțin cele spuse de colegii mei. Mulțumesc, și Peres, ultima, dar nu cea din ultimul rând. Da, o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnule Maior, președin... președintele mi-a furat întrebarea în legătură cu cooperarea în, cu Banca Centrală. Vreau doar să vă întreb în legătură cu revizuirea articolului 22 pentru a ajunge la echilibrul optim în repartizarea noilor puteri. Domnule Andria, Andria în ceea ce privește revizuirea CRR, Există o dezbatere în interiorul Consiliului, însă aceasta nu cred că se va repeta aici la Parlamentul European, în legătură cu articolele 7 și 8 și în legătură cu excepțiile pentru lichiditate. să ținem cont și de Uniunea Piețelor de Capital cu băncile care au, o capacitate transnațională. După aceea, domnule Bernardino. Nu în ultimul rând, uh, mi s-a atras atenția asupra unei practici a companiilor de asigurări, care astăzi sunt uh, uh, au sediul în Gibraltar. Ați vorbit despre România și Bulgaria și vă mulțumesc pentru că ați anticipat acest lucru, însă în ceea ce privește Gibraltarul există un fel de autonomie, ceea ce înseamnă că licențele nu sunt acordate de Londra, ci autoritățile din Gibraltar, în înțelepciunea lor, acordă aceste aten, uh, licențe și în ceea ce privește dumpingul suntem uh, foarte sus. Uh, și ultima întrebare pentru dumneavoastră, foarte telegrafic, pentru că nu avem foarte multe timp la, mult timp la dispoziție, în ceea ce privește BEPS suntem supuși unui lobby foarte intens. Primul argument este de a spune că trebuie să autorizăm ieșirile de capital. Considerați în mod serios că dacă vrem să apărăm modelul social european, putem să uh, transformăm uh, pensionarii în pure produse financiare și să le periclităm pensiile. În ceea ce privește excepțiile de lichiditate, bineînțeles, nu am o poziție oficială a EPA, dar pot să vă dau părerea mea. Această uh, temă este foarte relevantă în timpul crizei. Au avut loc o serie de măsuri de protecție luate de autoritățile de supraveghere. Cred că trebuie să dăm un semnal că um, serviciile bancare în, în, transfrontaliere în Uniunea Europeană sunt binevenite și că trebuie să acordăm băncilor mai mari libertăți atunci când sunt decizii comune în ceea ce privește capitalul și lichiditățile. Aceste mm, excepții ar putea să fie un ingredient important în uh, recăpătarea încrederii piețelor. Dacă pot să intervin foarte rapid pe aceste două întrebări. În primul rând, în legătură cu Gibraltarul. Este ceva care este în atenția noastră, pentru că Gibraltarul face parte din piața internă, bineînțeles, aplică regulamentul solvabilitate 2 și avem uh, o serie de companii care acționează transfrontalier acolo. Am lucrat uh, intens cu ei și unele dintre platformele menționate uh, au implicat uh, companii din Gibraltar. În, în cazul unei companii uh, elit am avut o intervenție puternică. Deci ne angajăm îndeaproape cu autoritățile de supraveghere din Gibraltar pentru a ne asigura că acquis european este implementat acolo și mi se pare un aspect fundamental Credeți-mă, am uh, lucrat foarte mult cu ei în ultimele luni. Sunt sigur că vor exista și alte oportunități în legătură cu decumulare și ceea ce menționați. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. BEP trebuie să fie un produs de economii pe termen lung din perspectiva publicului. Nu trebuie să existe posibilitatea să se scoată toți banii. Cred că există soluții și în acest sens și, după părerea mea, aceasta ar, trebuie să facă parte din uh, opțiuni, pentru că, până la urmă, poate, această opțiune va fi utilizată de majoritatea cetățenilor și există un argument de politică comună să existe cel puțin o parte din acest capital acumulat să fie plătit fie în, printr-o rentă fie anuală Uh, și să nu fie scos uh, întregul capital imediat uh, în, capi- în lichid. În ceea ce privește propunerea EMIR 2.2 și rolul băncilor centrale, este foarte important să lucrăm împreună cu BCE în legătură cu supravegherea CCP. Asta se întâmplă în momentul actual și băncile centrale sunt reprezentate în colegiile din CCP. Dacă ne uităm la modelul Statelor Unite, există un rol foarte clar al uh, fiscului. Și în articolul, articolul 22 al statutului, a, mi s-a părut problematic, se întoarce la ideea inițială, trebuie să se clarifice cine pentru ce răspunde, fără să se dubleze rolurile. Preocuparea mea personală în legătură cu textul propus la articolul 22 este că se intră într-un rol de reglementare care este în paralel cu rolul de reglementare al Comisiei, Consiliului și al Parlamentului și de asemenea ESMA are un rol în acest sistem și întrebarea era care sunt puterile de reglementare comparativ cu puterile din EMIR. Aici avem, avem nevoie de o claritate mai mare pentru piață și pentru participanții pe piață. După părerea mea, nu este util să avem un sistem de reglementare concurențial în care se suprapun atribuțiile, însă uh, putem găsi o soluție, însă în același timp acest text trebuie să fie credibil și durabil pe termen lung și când se schimbă uh, persoanele care ocupă diversele funcții în aceste autorități. Deci uh, orice schimbare la articolul 22 nu trebuie să intre în conflict cu cerințele EMIR. În plus, sunt necesare și Uh, datorită schimbărilor din EMIR 2.2, pentru că în domeniile în care există cerințe de reglementare suplimentare din partea băncilor centrale, acestea se vor apăr- aplica doar statelor terțe, nu entităților din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. A fost uh, o audiere extrem de utilă și interesantă. Vom continua fără îndoială cooperarea și vom rămâne în legătură directă uh, pentru procedurile legislative mm, iminente în legătură cu CCP și alte măsuri. Vă mulțumim din nou. Uh, închidem acest punct. Acum voi preda uh, președinția președin, vicepreședintului meu, Marcus Ferber. Ja, ich komme dann nachher. So, dear colleagues, uh, as we are running out of time. Dragi colegi, suntem deja în întârziere, deci haideți să continuăm. Am ajuns la comunicările președintelui. Am avut o, deschi- o deschidere, va avea loc o întâlnire publică a coordonatorilor cu Cristian Timan, președintele grupului de experți la nivel înalt privind uh, o metodă durabilă de finanțare care va avea loc mâine la ora 13.30. Cei care părăsesc sala sunt uh, rugați să o facă în liniște, fără să discute chestiunile la care au asistat în ultimele două ore. Mă referam la cei care nu mă ascultă. Puteți să părăsiți sala, însă fără a discuta. Apoi, mâine vom avea un schimb de opinii cu reprezentanții naț- parlamentelor naționale care vor vizita mâine după masă de la ora 15 până la ora 17.30 înaintea votării din comisie. Discutăm al doilea raport din proprie inițiativă privind semestrul european, discutând situația financiară și, re- și reformele structurale din țările respective la ora 16.30 vom discuta o propunere comună privind o bază fiscală com- uh, comună și o bază fiscală comună consolidată. Discut, ținând seama de numărul mare de avize din partea Parlamentelor Naționale deja publicate, ne-am dorit să discutăm cu reprezentanții Parlamentelor Naționale oportunitățile și provocările reprezentate de aceste reforme, inclusiv posibilitatea de uh, taxare a economiei digitale. Există câteva decizii și recomandări adoptate de coordonatori în data de 5 octombrie în Strasburg, num, num, numiri de raportori, în primul rând, autoritățile europene de supraveghere, apoi câteva șase regulamente sectoriale. Um, PPU și SCD-ul se vor ocupa de acest punct. Apoi modif- modifica, o directivă de modificare a două directive se, uh, sectoriale. De acesta se vor uh, ocupa în mod comun PP și ESHID. Apoi, regulamentul de modificare a regulamentului um, al Sistemului European de Risc Sistemic, PP și ESHID din nou. Semestrul European pentru co- coordonarea politicii economice pe anul 2018, S relațiile între UE și statele terțe când vine vorba de regulamentul privind serviciile financiare, PPE-ul și finanțele durabile. Surpriză mare, Verzi se ocupă de acestea. Aviză. Garantarea competiției în transportul aerian. Liberalii se vor ocupa, biroul se va ocupa de câteva puncte, taxarea vehiculelor, de exemplu, descărcarea de gestiune pentru Autoritatea Europeană Bancară, biroul EIOPA, biroul, biroul se ocupă de asemenea și de ESMA și apoi stabilirea unui cadru privind evaluarea investițiilor directe străine revine ECR. Am decis de asemenea să avem câteva modificări a proiectului de calendar al stabilirii reuniunilor pe anul viitor. Coordonatorii au convenit de asemenea să ceară autoriz- autorizarea unui număr de reuniuni extraordinare înaintea sfârșitul acestui an, de exemplu 23 noiembrie de dimineață, luni 27 decembrie după masă, luni 4 decembrie, la începutul serii, de la ora 19 la 20.30. Apoi, joi 7 decembrie, înainte de masă delegațiile Econ în anul 2018. Coordonatorii au decis să organizeze următoarele delegații și vizite în 2018. În primul trimestru o vizitare a, B- a Băncii Centrale Europene, în al doilea trimestru o vizită din, de la, din Basel, Franța, în prima jumătate a anului viitor, dacă va fi confirmată, Italia în a doua jumătate a anului, Washington 15-20 iulie, China 17-21 septembrie. Să sperăm că vom reuși să organizăm această vizită anul viitor și întâlnirea anuală de la Fondul Monetar Internațional, între 10 și 14 octombrie, o reuniune care nu se va desfășura ca de obicei la Washington, ci la Bali. În ceea ce privește misiunile din exteriorul Uniunii Europene, coordonatorii au cerut autorizarea unu sau două posturi suplimentare. Audiorile publice în prima jumătate a anului 2018. Am convenit să transmitem conferinței um, um ceea ce, ce președinților de grupuri politice, um, organizarea unei audiori privind viitorul um, Uniunii Economice și um, Monetare, revizuirea autorităților europene de supraveghere, EMIR, taxare și taxare. Numirea membrilor în ESGAB am convenit următoarele. Cei trei membri ai comitetului vor fi numiți de Parlamentul European în urma unui vot din, uh, care va avea loc în uh, Comisia ECON și va trebui să organizăm și audierea candidatului care să prezideze SGAB. Negocierile interinstituționale acum. A avut loc al cincilea dialog tripartit privind, nu, al șaptelea dialog tripartit în ceea ce privește a cincea directivă pri, pentru combaterea spălării de bani săptămâna trecută la Strasburg. Au fost discutate mai multe puncte. Persoanele expuse politic, așa numit cartele PEPS, vizele de aur și pașapoartele, evaluarea riscurilor supranaționale, articolele 6.1 și 46.53, celelalte registre, audituri, prerogativele unităților uh, de inteligență care, uh, care acumulează informații financiare, datele transpunerii, perioadele de tranziție colegiuitorii au, de, au discutat noul pachet de compromis uh, propus de președinția estonă cu obiectivul de a încheia acest pachet legislativ până la sfârșitul președinției estone. Următorul dialog tripartit va avea loc data, în data de 14 noiembrie la Strasburg. În data de 28 septembrie și data de 5 octombrie au avut loc dialoguri tripartite privind IFRS 9 și crr doi. s-a putut ajunge la un acord privind uh, aranjamente tranzitorii privind expunerea mai mare. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la niciun acord privind perioada de tranziție privind IFRS. S-a convenit uh, o metodă dinamică de calculare a fondurilor proprii de nivel 1, posibil uh, compromis propus de Parlamentul European a fost respins de Consiliu. Următorul dialog tripartit va avea loc în data de 25 octombrie 2016 și am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi, raportul anual uh, al Băncii Europene de Investiții. Raportorul nostru, Ludemaier, este înlocuit de, Bur- de Burkhard Balz. Te rog, Burkhard. Mulțumesc, Ludec. Uh, își cer scuze pentru absența sa de astăzi și m-a rugat să vă prezint proiectul său de aviz privind Banca Europeană, activitatea Băncii Europene de Investiții. Ludec a vizitat uh, sediul BEI de la Luxemburg și dorește să insiste asupra contribuției BEI de revenire la o activitate normală de investiții în urma crizei financiare din Uniunea Europeană. Consideră în același timp că a venit momentul ca, cu mare grijă, activitățile BEI să fie reorientate astfel încât să garanteze o adiționalitate în loc să aibă, să continue cu activitățile anticiclice, Banca Europeană de Investiții ar trebui să se axeze mai mult pe zonele unde piața nu funcționează prea bine și să se orienteze pe finanțările pe termen lung. Ludec dorește să reamintească că urgența clarificării impactului uh, Brexitului asupra BEI este trebuie să fie clarificat și că oricum activitățile BEI vor fi afectate de Brexit. În plus, raportorul cere Comisiei Europene să monitorizeze costurile și eficiența adusă de modificarea mandatului Băncii Europene de Investiții. și nu în ultimul rând, Ludec este convins că Banca Europeană de Investiții trebuie să, dea, să ofere, să acordă o prioritate mai mare operațiunilor externe, uh, insistând asupra priorităților importante pentru Uniunea Europeană. Există un potențial uh, imens pentru a îmbunătăți situația economică din Ucraina, un stat care se confruntă cu instabilitatea generată de conflictul armat din Ucraina și de prezența forțelor uh, armate uh, rusești în Ucraina. Raportorul așteaptă cu mare nerăbdare amendamentele depuse de colegi, care în mod sigur vor îmbunătăți calitatea acestui raport. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Balț. Dăm cuvântul raportorilor din umbra. Ramon Horeghi, numele uh, SID al señor Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorului pentru că raportul, uh, proiectul de aviz prezentat, uh, cred că este un foarte bun punct de plecare. Aș avea trei observații. În numele grupului meu politic, observații care um, vor fi și depuse sub forma unor amendamente. S-a discutat care este rolul BEI vis-a-vis -vis de ciclul, uh, ciclurile economice. Nu trebuie să uităm că influența Băncii Europene de Investiții nu s-a limitat doar la punctele 3 și 4 din uh, aviz. Nu suntem cu totul convinși că activitățile anticiclice ale Băncii Europene de Investiții trebuie să se, uh, să se termină, pentru că redresarea economică nu este atât de extinsă. Există în continuare o diferență a între, aha, când vine vorba de investiții între anii precriză și situația de acum. Deci nu avem sufic- suficiente motive pentru ca BEI să pună capăt uh, activităților sale desfășurate până acum. Punctul 8 din proiectul de aviz se face trimiterea la necesitatea de îmbunătățire, depășirea deficiențelor care există în continuare în statele membre din punctul de vedere al unei funcționări a Fondului European de Investiții Strategice. Tocmai de aceea, Banca Europeană de Investiții trebuie să continue poli- această politică de investiții în Uniunea Europeană. În ceea ce privește Brexitul, raportul, ra- raportorul se referă la impactul Brexitului asupra Băncii Europene de Investiții. Însă, din acest punct de vedere, cred că proiectul de aviz trebuie să devină mai concret. Și anume, cum ne dorim să facem față acestui impact uh, asupra băi al Brexitului? Pentru că Um, expertiza Regatului Unit să fie folosită pentru evitarea un, unei pierderi de capital prea mare pentru Uniunea Europeană. Nu este suf- suficientă trimiterea la Brexit. Am putea să spunem foarte clar ce se va întâmpla cu cota de capital care um, revine Regatul Unit la BEI. Apoi, acțiunile externe ale BEI. Din acest punct de vedere, sunt cu totul de acord cu raportorul. Banca Europeană de Investiții um, este prezentă nu doar în uh, Ucraina, dar și în Africa, în Orientul apropiat, regiuni care, din punct de vedere geopolitic, uh, sunt deosebit de importante pentru Uniunea Europeană. Drept urmare, Cred că ar trebui să menționăm în mod specific prezența băi în aceste regiuni. Și în America Latina, Banca Europeană de Investiții este prezentă, finanțând operațiuni, proiecte care uh, se desfășoară foarte bine. Deci cred că trebuie să facem aceste trimiteri teritoriale, mai ales uh, când vine vorba de Orientul apropiat sau de continentul african. Și vom discuta toate aceste aspecte cu raportorul pentru a avea un proiect de aviz uh, care să se bucure de consensul tuturor. Mulțumesc din partea ECR, nu văd pe nimeni, liberalii, Peter, nu? Molly Scott Cato atunci are cuvântul numele verzilor. Da, este foarte dezamăgitor faptul că nimeni din partea ECR nu este prezent pentru a discuta impactul Brexitului asupra băii. Însă nu au fost prezenți nici când a discutat rezoluția de săptămâna trecută, deci nu putem să facem. Eu sunt în continuare un politician european, nu am fost înghițită cu totul de Brexit. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea pe, sa pe acest raport. BEI este o instituție, ă, instituție financiară importantă care poate contribui la îmbunătățirea societății europene și trebuie să cerem BEI să investească în domeniile care vor fi cel mai mult în beneficiul cetățenilor europeni. Și mă bucură că deja putem fi de acord cu multe din punctele uh, existente în acest raport și noi considerăm că BEI trebuie să se ocupe de depășirea situațiilor în care piețele nu funcționează suficient de bine. A trebuit să investească în proiecte care, au aduc, care aduc un beneficiu concret cetățenilor uh, europeni și astfel um, activitățile B ajută la acoperirea deficitului de investiții care a apărut în uh, ultimii 10 ani. B este instituția care trebuie să-și asume riscuri în această perioadă dificilă. Raportul poate fi îmbunătățit din mai multe uh, puncte de vedere și o să ne axăm pe câteva puncte uh, particulare. BEI și Fondul European de Investiții Strategice nu sunt suficiente pentru a acoperi lipsa de investiții în totalitate. Aceasta Um, poate fi depășită doar uh, de statele membre prin acțiuni individuale și uh, comune. În plus, nu suntem de acord ca, ca, stabil, ca stabilitatea fiscală să devină o precondiție pentru o creștere uh, durabilă. După cum am văzut, uh, o contracție financiară a dus la înghețarea salariilor, uh, de exemplu. Și nu ajută, nu ajuta cu nimic la reducerea datoriei uh, publice în comparație cu și, ponder, și la reducerea ponderii acesteia din PIB și cred că BEI ar putea să uh, profite mai mult de rolul de catalizator pe care îl are. Din păcate nu a făcut suficient de mult în acțiunile dedicate mediului înconjurător, chiar dacă a declarat că 25, din acțiunile sale sunt orientate înspre proiecte de acest gen. Investițiile în, din anul 2015 în acest domeniu s-au îndreptat mai mult înspre economiile mai puternice ale Uniunii Europene. 75% din, uh, din, uh, din uh, finanțarea FACE s-a regăsit doar în Belgia, de exemplu. Deci ne bucură faptul că s-au înregistrat uh, progrese până acum și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm mai mult cu Ludec și cu ceilalți colegi pentru a îmbunătăți acest raport. Mulțumesc! În numele FDD, Marco Vali ar trebui să ia cuvântul, însă Marco Vali nu este prezent, nici Barbara Capel din partea ANL, însă Nina Gil a dorit să ia cuvântul. Mă întreb dacă se va referi la Brexit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu vă pot ajuta cu nimic în legătură cu Brexitul, chiar dacă Brexitul va avea o importanță deosebită pentru BEI, din punctul de vedere al obligațiilor și angajamentelor uh, Regatului Unit. Cred că trebuie să avem o certitudine juridică privind continuarea proiectelor finanțate de BEI, pentru că există foarte multe proiecte în desfășurare chiar și în regiunea din care provine și trebuie să știm ce se va întâmpla cu aceste proiecte după Brexit. În același timp, trebuie să există o, o, clari, o clarificare și a contribuției Regatului Unit la bugetul Băncii Europene de Investiții. În plus, nu ar trebui să ne concentrăm doar asupra operațiunilor finanțate de BEI în exteriorul Uniunii Europene. Nu sunt importante, importante doar operațiunile, aceste operațiuni din Ucraina. Sunt importante și alte operațiuni propuse de Comisia Europeană. Comisia Europeană, de exemplu, își dorește accelerarea activităților în țările care fac parte din vecinătatea sudică a Uniunii Europene, tocmai pentru a ajuta să combatem cauzele profunde ale fenomenului um, migratoriu, care determină un număr atât de mare de oameni să se îndrepte înspre uh, Europa. S-a menționat deja și importanța Americii Latine și nu cred că trebuie să pierdem din vedere nici importanța continentului asiatic este deosebit de important ca Banca Europeană de Investiție să devină un exemplu, să nu recurgă la um, investiții sau să decurgă operațiuni uh, de finanțare a unor proiecte din paradisuri fiscale și să se concentreze mai mult pe uh, finanțe durabile. Mulțumesc. Domnul uh, Oliver de, de are cuvântul. Dacă o să aveți o intervenție succintă, vom rămâne recunoscători. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră pentru o, această primă prezentare a proiectului de aviz. Permiteți-mi foarte pe scurt câteva remarci. În primul rând, sunt cu totul uh, de acord că rolul BEI este unul important și înțelegem cât de important este să consolidăm evaluarea impactului uh, proiectelor finanțate de noi. Adiționalitatea este un aspect tot mai important. Ne orientăm și noi uh, în funcție de adiționalitate în momentul în care decidem care proiecte vor fi finanțate. Și rămânând la acest aspect, uh, evaluăm impactul macroeconomic a activităților noastre și a fondurilor europene de investiții strategice și putem să vă uh, um, punem la dispoziție uh, cifrele care demonstrează că activitățile BEI și fondurile europene de investiții au un impact important privind creșterea economică și, cre- și crearea de locuri de muncă. Dacă vă uitați la planul de investiții, din punctul de vedere al evaluării impactului macroeconomic, până în 2020 putem să demonstrăm că o să contribuim cu 0,5% la PIB-ul european și vom fi creat 700.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană, deci un impact uh, major din punctul de vedere al creării de locuri de muncă și al creșterii economice. În legătură cu alte puncte deja menționate, este foarte important, într-adevăr, să anticipăm care va fi situația în viitorul cadru financiar multianual, să identificăm posibilitățile ulterioare de a recurge la instrumente financiare și în acest punct de vedere ar fi foarte important să există un cadru de reglementare care să faciliteze folosirea acestor instrumente financiare pe viitor. Din punctul de vedere al facilitării implementării în în statele membre a planului de investiții Juncker și pentru a garanta un mai bun echilibru geografic, Banca Europeană de Investiții trebuie să lucreze mai bine cu uh, băncile naționale de promovare a acestor uh, investiții și știți că extindem activitățile de consiliere și de furnizare expertizei tehnice care sunt utile pentru implementarea acestor proiecte și cred că mă pot opri acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile dumneavoastră, care sunt sigur că vor fi preluate de raportor. În data de 12 decembrie este termenul limită de depunere amendamentelor. În 6, în 6 noiembrie vor fi discutate, 20-21 noiembrie vom avea votarea în comisie și foarte probabil în ianuarie 2018 o să ajungem cu acest raport în plenar. Am ajuns la punctul 8. O propunere privind uh, de directiva Parlamentului European și Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre, astfel încât să fie mai eficace. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este vorba de o consolidare a cadrului uh, de reglementare pentru autoritățile care se ocupă de concurență și aș dori să mulțumesc colegilor uh, prezenți. Știu însă că foarte mulți colegi Ehm, astăzi trebuie să fie în țările lor de origine. Drept urmare, o să încerc să mă limitez la punctele esențiale ale raportului meu, domnule președinte, și sper că aceste puncte vor ajunge și la colegii care astăzi eh, nu sunt alături de noi. În primul rând, aș dori să spun în mod expres că salut obiectivele propunerii făcute de Comisia Europeană. Cred că este deosebit de important ca autoritățile naționale de concurență um, trebuie să dispună și de instrumentele necesare pentru a se achita de mandatul lor, ceea ce este um, în beneficiul cetățenilor europeni. Noi, germanii, din, is, din uh, istoria noastră, cred că am, în, am învățat că o, o densitate prea mare a, a pieței, de exemplu, va fi până la urmă în defavoarea tuturor actorilor. Și uh, pe plan european, uh, de fapt, uh, am stabilit că autoritățile naționale au prerogative în acest sens, colaborând într-o rețea europeană, având obiectivul de a garanta o concurență loială și pentru a garanta o bună funcționare a pieței interne. Acest lucru poate funcționa, dar dacă autoritățile naționale de concurență respectă niște standarde uh, uniforme, uh, care să permită de asemenea un grad mai mare de securitate juridică pentru întreprinderi. Și în acest context, cred că propunerea Comisiei Europene merge în direcția potrivită, însă ar trebui să fie îmbunătățită din anumite puncte de vedere. În primul rând este vorba de articolul 3, unde se discută modul în care se va regăsi Carta Drepturilor Fundamentale în această propunere. Deseori în Uniunea Europeană avem problema că deseori că, că um, legile aprobate nu sunt uh, respectate și când ajunge la concluzia că drepturile fundamentale în acest caz sunt uh, întărite și sunt formulate mult mai clar, din punctul meu de vedere acest lucru nu trebuie să fie făcut doar printr-o trimitere în rândul uh, considerentelor, ci respectând Uh, prerogativele care revin statelor membre din acest punct uh, de vedere, să încercăm să spunem foarte clar că această Carta a Drepturilor Fundamentale are un rol foarte concret și în domeniul concurenței. Drept urmare, trebuie să se facă trimitere la această carte în uh, partea dispozitivă a uh, a propunerii, nu doar uh, în, între uh, considerente. De exemplu, dreptul de a avea acces la uh, documentele dosarului, dreptul la o procedură um, echitabilă, protejarea comunicațiilor secrete între clienți și avocați și transmiterea plângerilor, de exemplu. Și cred că și eu, eu încă, și eu să apăr uh, concretizarea, această abordare mult mai concretă, această, trim, această trimitere concretă la anumite măsuri. Apoi, măsurile, dispozițiile. Um, provizorii. Nu știu dacă acest uh, instrument care există, este și folosit sau nu, poate fi folosit, um, însă nu în toate cazurile. In, intenționasem inițial să fac o trimitere la acest in, instrument, însă am încercat ca aceste instrumente să poată fi folosite în, într-un mod uh, voluntar de statele membre care își doresc acest lucru. Și nu știu dacă va fi posibil ca Comisia Europeană să ne prezintă un um, studiu care să ne, să ne ajute să înțelegem mai bine diferențele existente între statele membre. Și al treilea punct important pentru mine este articolul 11 Cred că trebuie să garantăm că autoritățile naționale de concurență dispun de mijloace, de mijloace care să garanteze respectarea uh, garanțiilor oferite deja de întreprinderi. Din, din punctul meu de vedere, autoritățile naționale nu dispun de aceste instrumente până acum. Am ajuns deja la al uh, patrulea, uh, penultimul punct. Plafonul de uh, 10% în ceea ce privește amenziile. Uh, Până la urmă ne dorim cu toții ca condițiile de funcționare de pe piața internă să fie mai bune atât, atât pentru întreprinderi cât și pentru autoritățile de, de supraveghere. Există un, această propunere de a stabili un plafon de 10% și nu cred că există motive de a argumenta împotriva unei asemenea abordări uniforme pentru, pentru piața europeană. Al cincelea al cincelea punct. Uh, cred că um, Comisia Europeană are, are dreptate cu propunerile legate la programul de clemență care ar trebui să fie uh, stimulat mai mult, pentru că astfel garantăm o securitate juridică și pentru întreprinderi. Uh, Sper că prin raportul meu, meu am reușit să îmbunătățesc uh, propunerea comisiei, însă aștept cu nerăbdare să văd și care vor fi propunerile colegilor. Până în data de 20 octombrie pot să fie depuse amendamente. În data de 20 uh, noiembrie urmează să discutăm aceste amendamente și votarea este prevăzută pentru data de 5 decembrie. Și după cum am spus, aștept să văd care este și părerea colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreea. Stiboșani, raportorul din umbră din partea S și da. Um, Mulțumesc foarte mult, Marcus, domnule președinte. O politică de concurență puternică a fost întotdeauna la nivel european uh, piatra de temelie a proiectului european. Aceasta reprezintă un instrument fundamental pentru o bună funcționare a pieței interne în Uniunea Europeană. Parlamentul în ianuarie, cu o majoritate uriașă, pe marginea proiectului privind concurența pe care eu însumi l-am redactat, uh, a arătat deci limpede că trebuie întărită în acest context cooperarea europeană. În numele grupului S și D, vă mulțumesc pentru proiect și mulțumesc în mod deosebit raportorului. Aș dori de asemenea să subliniez șase chestiuni, deși nu e o listă exhaustivă, unde vom înainta amendamente, dar aș dori să subliniez problemele acestea și să știți că nu o să mă lungesc prea mult. Să stați liniștiți. Mai întâi, așa cum menționam în dezbaterea din iulie, pentru noi independența liderilor este fundamentală. Independența mai presus de toate. Trebuie să arătăm clar că independența conducerii autorităților pentru concurența de la nivel național în toate statele membre este fundamentală, nu numai în sensul că acestea sunt, sunt trebuie să fie apărate de demiterile politice, dar și alegerea lor trebuie să se bazeze pe propriile competențe, pe experiență și nu doar pe considerațiuni politice. Este singura modalitate prin care putem acorda la nivel procedural independența. În al doilea rând, aș dori să subliniez că raportul nu respectă Uh, acces, accesibil și în posesia uh, sensurile corecte ale acestor exprim, expresii. Considerăm că trebuie să se acopere situațiile în care nu dorește cineva să colaboreze cu autoritățile pentru concurență sau să pună la dispoziție elementele, informațiile necesare. Apoi, în ce privește aceste autorități, trebuie ca ele să dispună de resursele financiare adecvate finanțarea lor nu se poate baza pe fapte subiective. Am avut situații în statele membre pe care le-am putea folosi ca exemplu. Dar trebuie să vorbim cât se poate de limpede în sensul ăsta. În al patrulea rând, suntem convinși că finanțarea trebuie să se bazeze pe uh, o cifră de afaceri pertinentă. Apoi, apropo de denunțătorii de conștiință, noi, deși susținem ideea, trebuie să facem, sigur, tot ce putem pentru a-i apăra, fără totuși să lăsăm ca ei să, trans- să se transforme în beneficiari financiari. În fine, aș dori să spun că e nevoie de mai multă transparență. Jurnaliștii și cetățenii trebuie să poată avea acces la informațiile pertinente, ca și Parlamentul European, care trebuie să poată discuta cu, rapoarte, cu fiecare autoritate națională pentru concurență în parte și să primească de la ea raport, rapoarte anuale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport și sunt convins că vom avea o cooperare extrem de fructuoasă, cum s-a întâmplat și în trecut cu raportorul și cu raportorii din umbră și că îmi exprim speranța că vom ajunge la compromisurile corecte, astfel încât raportul final să fie cât mai bun în interesul cetățenilor și întreprinderilor europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Tibor! Joachim Stabati, următorul vorbitor din partea ECR. Domnule președinte, ECR a primit în mod pozitiv propunerea Comisiei Europene. Această propunere respectă diferențele existente între statele membre, permite acestora să respecte tradițiile naționale deci, respectă până la urmă principiul subsidiarității. ECR a analizat cu mare atenție amendamentele depuse de raportor, de domnul Schwab, pe care doresc să le comentez acum. Pe scurt, avem impresia că pentru raportor armonizarea nu merge suficient de departe în anumite uh, domenii, dorește să armonizeze uh, încrederea existentă în, între un uh, client și uh, avocat, de exemplu. Există diferențe, diferențe între statele membre um, și nu cred că putem să acceptăm acest amendament. Alte amendamente cred că pot să fie interpretate în mod, în mod uh, diferit. Dacă am, uh, amenziile nu se orientează uh, nu se orientează de la cifra de afaceri generală, ci la cifra de afaceri relativă, nu înțeleg ce, cum va fi stabilită această cifră de afaceri uh, relativă. Spațiul de un spațiu de manevră din acest punct de vedere poate deveni periculos pentru că oferă un, o putere prea mare autorităților de, de reglementare. Când sunt stabilite amenziile, raportorul cere uh, dispoziții speciale pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și Uneori, asemenea întreprinderi mici și mijlocii pot să dea faliment în urma, unor acest, în urma amezilor uh, impuse și acest lucru ar putea duce până la urmă la uh, denaturarea pieței. Însă, um, putem să discutăm dacă mărimea portofoliului până la urmă este un uh, criteriu relevant pentru stabilirea acestor amezi sau nu. În general, grupul politic ECR cere să se țină cont de diferențele naționale prin această propunere. Știm cu toții că un grad prea mare de armonizare sporește costurile de punere în aplicare, de transpunere pentru autoritățile naționale și uh, că acest lucru apoi duce la un podmolire pe plan european. Noi cerem o armonizare adecvată și cred că parla, uh, Parlamentul European ar trebui să respecte cât mai îndeaproape propunerea Comisiei Europene și uh, o să depunem și noi amendamente, domnule Schwab, însă, la fel ca și alți uh, colegi, considerăm că avem un foarte bun punct de plecare. Mulțumesc! Peter Iecek pentru grupul liberalilor raportor din umbră, Peter, te rog. Mulțumesc, Marcus. Grupul meu susține cu tărie propunerea comisiei. Avem nevoie de standarde minime comune cu privire la ancheta, instrumentele de anchetare și sancționare pentru a avea grijă de companiile din Uniunea Europeană. Spuneați că ECR-ul consideră că trebuie să lăsăm loc și manifestării tradițiilor naționale. Am vorbit despre cultură, despre alte domenii asemănătoare, însă nu cred că atunci când uh, discutăm despre concurență loială pe piața unică, putem să folosim, uh, putem să valorificăm atât de puternic uh, culturile naționale. Vrem de asemenea să consolidăm o serie de dispoziții în ce privește, de exemplu, monitorizarea deciziilor de angajare și uh, autoritățile naționale pentru concurență trebuie să dispună de instrumentele necesare și uneori chiar să deschidă proceduri împotriva celor care încalcă reglementările. Însă nu sunt de acord că, nu sunt foarte convins că sunt și alte propuneri care să îmbunătățească într-adevăr textul comisiei. De exemplu, cererea de informații. Într-o epocă a digitalizării și a globalizării, accesul la probele accesibile companiilor aflate sub anchetă și nu doar la informațiile aflate în posesia lor, așa cum propune raportorul, ridică probleme. Este un concept tare mă tem că e depășit. Nu trebuie să ne folosim de scuza că informațiile deținute de o filială dintr-o altă țară sunt accesibile pentru companiile europene. Agențiile trebuie să aibă acces la datele pe care companiile și le stochează în cloud. sau atunci când o companie terță dintr-o țară terță stochează datele respective. Apoi înțeleg că în ce privește uh, amenziile pe care agențiile le pot uh, impune uh, se limitează la 10% din uh, profit și nu din vânzările lor globale. Trebuie să ne întrebăm dacă trebuie pus accentul pe cifra de afaceri europeană sau a întregului cartel, sau dacă n-ar trebui să ne gândim la abuz. Pentru IMM-uri însă și pentru victimele abuzurilor din partea marilor întreprinderi, trebuie să ne asigurăm că acestea, IMM-urile beneficiază de tratament egal și să nu lăsăm uh, companiile să se ascundă în spatele comportamentelor lor incorrecte. Așa încât uh, să lăsăm practic ca amenziile să dispară. Oricum, o uh, amendă pe vânzările globale ale unei întreprinderi este destul de mică. Acum, în ce privește problema avocaților și drepturile companiilor de a nu admite că au făcut o greșeală atunci când agențiile de concurență le solicită informații. Înțeleg foarte bine îngrijorarea raportorului și sunt de acord că companiile trebuie să beneficieze de aceste drepturi, dar mă întreb dacă aceasta e abordarea corectă de inclus într-o astfel de directivă. Regulile acestea oricum se aplică în domeniile de drept respective și nu cred că e nevoie să le mai specificăm o dată aici, în această directivă, mai mult parcă decât în alte domenii sau instrumente legislative europene. Nu cred că concurența trebuie să beneficieze de un tratament special. Capitolul privind asistența reciprocă, eu îl consider a fi centrul acestei propuneri. De-al unul dintre motivele pentru care autoritățile de concurență de la nivel național uh, doresc uh, mai multă putere este legat tocmai de această co- uh, cooperare. Înțeleg motivele pentru care raportorul a operat propuneri de modificare în acest uh, capitol, dar trebuie să ne asigurăm că nu subminăm cooperarea între autoritățile de concurență. În ce privește executarea deciziilor, excepțiile nu presupun nicio solicitare de justificare a refuzului, permițând sistemului să își uh, soluționeze orice fel de litigiu. Eu cred că aici e o, un gol legislativ și trebuie abordată problema aceasta permițând autorităților să emită o decizie cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, de câte ori se refuză, fără o justificare pertinentă, aplicarea deciziei. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter, și pentru GUE, Paloma Lopez Bermejo o văd însă în sală, și pentru Verzi, Molly. Da, este prima dată, este prima din cele două uh, Um, persoane pe care o reprezint. Mai întâi Eva Jolie. În ce privește raportul, proiectul de raport al domnului Șfag, asemenea altor colegi, m-aș referi la importanța finanțării și faptul că trebuie să um, procedăm astfel încât să descurajăm comportamentul incorrect, descurajăm cartelurile. S-a vorbit de 10% din cifra de afaceri relevantă pentru companii la raportor, însă pragul la comisie era 10% din uh, cifra de afaceri la nivel global. Noi considerăm că propunerea raportorului subminează major propunerea comisiei, care acționa ca un factor de descurajare tocmai pentru a descuraja deci aceste carteluri secrete nu am putea avea o garanție decât dacă, ca că nu se va întâmpla să se realizeze cartelul, decât dacă acestea se tem să nu plătească o sancție, o, o amendă corespunzătoare. Și ar trebui, cred, să lăsăm și statelor membre posibilitatea de a impune amenzi chiar mai mari dacă așa își doresc. Apoi, în ce privește capacitatea autorităților naționale de concurență, uh, de a uh, impune deciziile. De asemenea, este un lucru foarte important. Compania trebuie să pună la dispoziție informații autorităților de concurență de la nivel național, dincolo de cele care se află în poziția acestora pare, s-ar părea că distinția este destul de subtilă, dar dacă propunerea comisiei este ceva mai restrictivă, de exemplu legată de inform, informațiile stocate în cloud sau în alte uh, ramuri ale companiei, uh, e, devine pertinentă. De aceea, printr-un astfel de amendament, permitem uh, unei companii să-și înființeze o ramură, o filială, tocmai pentru a stimula practicile de cartel, pentru a practica astfel de mm, uh, comportamente comportamente și pentru a-și ascunde informațiile. De asemenea, aș pune accentul pe alte câteva chestiuni unde verzii vor înainte amendamente. Mai întâi vom uh, propune adăugarea de dispoziții pentru evitarea conflictului de informații la, la articolul 4, fie printr-o perioadă de cooling off, prin, fie printr-o clauză prin care un uh, membru al personalului să fie obligat în anumite situații să se uh, să-și dea demisia pentru a evita conflictul de interese, de exemplu când este supus unei anchete penale. Apoi, cu privire la articolul 5, aici considerăm că ar fi util să se creeze obligație ca statele membre să raporteze anual Comisiei în legătură cu resursele și să se permită și comisiei posibilitatea de a monitoriza resursele respective, făcând apoi recomandări. De asemenea, ar fi nevoie de o decizie cu privire la necesitatea ca NCA-urile să poată lua o decizie proprie în legătură cu propriul buget. Apoi, în ce privește capitolul privind permisibilitatea. Cred că ar trebui să arătăm clar car, că cazul de față vizează trei sau peste trei, să vizeze peste trei țări. În legătură cu acest capitol, considerăm că trebuie să pornim de la amendamentele corecte ale propunerii de raport. Mulțumim foarte mult raportorului pentru activitate și vom colabora cu domnia sa pe marginea amendamentelor. Mulțumesc, Molly, pentru că ai reprezentat-o pe Eva Jolie, dar să știi că noi o preferam pe Molly originală, dar oricum îți mulțumim pentru transformare. Mai departe, Nina Ghil a cerut cuvântul, dar văd că vrea să pleci, se pregătește să plece. Vrei să iei cuvântul acum? Hai, grăbește-te. Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. Am crezut că n-am înțeles bine gestul dumneavoastră și că nu mai e timp pentru Catch the Eye. Dar aș vrea să-i mulțumesc domnului Jvac pentru raportul său și cred că este important să avem în vedere consolidarea rolului autorităților naționale de concurență, asigurându-ne că ele combat încălcările reglementărilor în materie de concurență. Am unele probleme legate de independența acestor autorități. Dacă vrem să o asigurăm, cred că este important să le garantăm și bugetul necesar. Acum, cum putem face asta? Cum ne putem asigura că aceste autorități dispun de bugetul și resursele necesare și că nu depind 100% de deciziile politice care se iau în țările respective? Țările respective. Apoi, încă un lucru la care s-au referit și colegii este cel legat de uh, amenzi. Aș vrea să înțeleg care a fost raționamentul dumneavoastră. De ce vi se pare că amenziile pe cifra de afaceri uh, din uh, piața relevantă ar fi mai bună, ar fi o idee mai bună decât ce propunea Comisia, mai ales în contextul în care vorbim totuși de mari companii internaționale. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să colaborăm cu domnul raportor pe marginea amendamentelor. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai e nimeni pe listă. Văd că domnul raportor a primit foarte multe sfaturi. Voi da pe scurt cuvântul pentru a reacționa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor și colegilor care, în calitate de raportor din umbră sau ca doamna Nina Ghil, în calitate de coleg independent, au luat cuvântul. Cred că cuvintele de laudă exprimate la adresa Comisiei sunt uh, pertinente și sunt convins în același timp că am avut dreptate să încerc să găsesc o cale de mijloc până la urmă. Nimeni nu m-a contrazis uh, când vine vorba de concretizarea cărți, uh, Cartei uh, Europene a Drepturilor Fundamentale. Și mă adresez colegului din ECR, într-adevăr, este vorba de un anumit grad de armonizare, însă eu cred că avem nevoie de această armonizare dacă există, dacă ne dorim să există o egalitate de șanse pe piața internă. În al doilea rând, independența autorităților naționale de concurență este foarte importantă și pentru mine, așa cum este și pentru ceilalți colegi. Însă este evident că aceste autorități sunt supuse unui control din partea guvernelor statelor respective, ceea ce nu se poate schimba într-o democrație, deci trebuie să le garantăm o funcționare independentă, fără a pune sub semnul întrebării legitimitatea democratică a guvernelor din statele respective. Însă sunt, com- sunt convins că vom reuși pe parcursul negocierilor să introducem câteva elemente obligatorii. A fost amintit de asemenea plafonul maxim al, am, al amenzilor. Mă bucură faptul că uh, colegii s-au referit la conceptul cifră de afaceri globală sau uh, relevantă și nu neapărat la plafonul de 10%. Uh, Eu cred că dacă avem, dacă avem o piață internă unică, ar fi bine să există și un cadru de reglementare unitar relevant sau global. În anumite cazuri s-ar putea să nu există niciun fel de diferență între cifrele de afaceri respective, însă sunt sigur că o să discutăm acest aspect um, la reuniunile raportorilor din umbră. Și apoi cele amintite de colega noastră, um, Gil. Avem tot interesul ca autoritățile respective să dispună de resursele necesare însă totul depinde și de de structura, de um, locul autorității respective în administrația statului uh, respectiv, însă independența și resursele sunt um, care sunt la dispoziția acestor um, autorități sunt puncte pe care sunt sigur că le vom discuta. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și sunt sigur că vom reuși să încheiem acest uh, raport în săptămâna următoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cu acesta ajungem la punctul 9, recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare. Raportorul este Fulvio Matușello, căruia îi și dau cuvântul. Domnule Matușello, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un raport foarte interesant și de mare actualitate. Aș vrea să mai spun că avem peste 85 de amendamente prezentate pe marginea acestui subiect și deci trebuie să plecăm urechea la toate aceste amendamente. Suntem deschiși să primim toate sugestiile care ne vor parveni din partea grupurilor. Sunt multe amendamente care au avut o bună contribuție la lucrul nostru pentru a îmbunătăți această uh, reglementare care anterior avea o eficiență limitată. Le mulțumesc tuturor colegilor care au pus accentul pe importanța și amplificarea cadrului administrativ, așa încât el să conțină și procedurile administrative și civile. Mă aștept la discuții interesante din acest punct de vedere și sunt convins că vom ajunge la opinii comune. Un alt uh, subiect important s-a referit la procentele care trebuie uh, încredințate statului de executare. Iată încă o temă pe marginea căreia mă aștept la o dezbatere foarte bogată și trebuie văzut dacă nu trebuie dată posibilitatea statului responsabil să gestioneze bunurile, deseori uh, cu costuri mari, să-și acopere aceste costuri, inclusiv prin uh, valorificarea acestor bunuri. În cursul anchetelor transfrontaliere uh, care pot avea loc pe marginea mai în mai multe state membre, procedurile de confiscare rămân strict limitate la cele naționale, pentru că nu pot avea loc decât într-un singur stat membru. Aștept cu mult interes următoarele sugestii și discuția cu raportorii din umbră care sunt convins că va fi constructivă, așa încât să ajungem la o soluție corectă. Procedurile de recuperare cu recunoașterea reciprocă a hotărârilor uh, judecătore și a procedurilor respective reprezintă un lucru fundamental pentru a reuși să tăiem din uh, câștigurile pe care organizațiile infracționale le au de pe urma acestor activități. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și cu acesta ajungem la timpul de intervenție pentru raportorii din umbră. Mi s-a spus că Eva este înlocuită, nici Ashley Fox nu este de față, însă Live din partea liberalilor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Martucello, dragi colegi, după ce am citit uh, amendamentele dumneavoastră, iată care sunt observațiile mele. Aș vrea să subliniez cât de importantă este inițiativa aceasta pentru siguranța pe termen lung a cetățenilor noștri. Însă, în același timp, trebuie să se garanteze și drepturile cetățenilor. Prin urmare, atunci când analizăm dacă e mai bine sau nu să optăm pentru versiunea 4B, aș sublinia că trebuie ca aceasta să fie privită ca o versiune viabilă numai dacă există, numai dacă este însoțită și de garanțiile necesare. Ambiția noastră trebuie să se oglindească în mesajul colegilor noștri din Comisia Libe, și anume că regulamentul trebuie să fie instrumentul juridic corect. Trebuie să fie un instrument juridic corect, este și părerea mea și cred că trebuie să o subliniem. Apoi, propunerea trebuie să fie corectă, echitabilă și pentru victime, dar și pentru statele membre implicate. Din punctul meu de vedere, o propunere corectă și echitabilă este o propunere în care statul membru emitent primește aceeași parte din câștigurile de pe urma uh, pagubelor suferite ca o consecință a activităților infracționale. În același timp însă trebuie să fie acoperite și costurile statului de executare, permițând în același timp pentru toată lumea să existe suficiente stimulente. Opinia cea mai, uh, varianta cea mai bună, din punctul meu de vedere, este să ofere statului de executare o parte din câștiguri în măsura în care acesta își ia și răspunderea pentru costuri. Și în fine, trebuie să fim ambițioși la stabilirea termenelor și trebuie să fim atenți să combatem încercările de uh, slăbire, de atenuare a acestor ambiții. Nu doar termenele trebuie să fie ambițioase, trebuie să rămânem ambițioși din punctul meu de vedere în întreaga propunere. Acesta trebuie să fie mesajul nostru către Consiliu, fiindcă până la urmă cu toții avem același obiectiv și anume să îi uh, urmărim și să-i găsim pe, pe infractori și pe teroriști lipsindu-i de resursele eh, și câștigurile lor, atacând în felul acesta problema la rădăcină. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eva, ești pregătită să ne mai vorbești odată? Îți dau deci cuvântul pentru grupul S și D înainte de a te transforma, da, deci permițând lui Molly să se transforme în, în Eva ulterior. Mulțumesc foarte mult! Noi susținem propunerea și felicităm pe raportor pentru munca sa. Trebuie accelerată munca pe marginea acestei pro- propuneri pentru a se face vizibile publicului uh, efortul nostru de combatere a infractorilor transfrontalieri. Aceștia trebuie să ajungă în instanță, dar combaterea corupției ar trebui să se concentreze în special pe recuperarea activelor. O cooperare eficientă la nivel transfrontalier între instanțe și autoritățile naționale reprezintă o chestiune de importanță majoră pentru a întări încrederea în sistemul judiciar din Uniunea Europeană. Referitor la compensări, dacă sumele obținute de pe urma executării ordinului de confiscare depășesc 100.000 de euro, atunci acea sumă trebuie transferată de către statul de executare către statul emitent, minus costurile presupuse de executarea ordinului de confiscare. Textul este cuprinzător, textul are în vedere aplicarea de acte delegate, iar lista de infracțiuni este corect acoperită. Așteptăm cu interes să mai discutăm și despre amendamente la următoarea rundă de reuniuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și ajungem acum la o altă transformare din Moli în Eva Jolie, nu știu pe care dintre Eve o să le, uh, o să le întruchipez acum, dar vedem. Mulțumesc pentru rap- raportorului pentru activitatea sa și pentru propunerile făcute. Noi am elaborat o serie de amendamente pentru a veni în sprijinul acestor propuneri și sperăm să insistăm și pe alte elemente ale propunerii. Vrem să extindem domeniul de aplicare și noi. Comisia propune să se asigure recunoașterea reciprocă a deciziilor luate în procedurile penale, dar noi am dorit ca acestea să se aplice și Uh, deciziilor din procedurile administrative, care se leagă însă de activități infracționale. Domeniul de aplicare permite colaborarea transfrontalieră pentru combaterea activităților infracționale, atât uh, în ce privește hotărârile instanțelor cât uh, și de drept penal, cât și în ce privește deciziile administrative. Trebuie aplicate condiții cât se poate de stricte la stabilirea sursei veniturilor, iar în ce privește impozitarea uh, în ceea ce privește infracțiunile, de, infracțiunile fiscale. Comisia vine cu o serie de propuneri la articolul 3. Noi suntem de acord cu infracțiunile financiare pe care le-a adăugat raportorul, și propunem să se adauge la lista infracțiunilor și alte infracțiuni financiare, frauda, evaz evaziunea și uh, evitarea plătirii impozitelor. Dar în ce privește pedepsirea cu trei ani de închisoare pentru aceste infracțiuni, noi propunem scăderea de la trei la doi ani. Referitor la uh, partajarea mm, uh, banilor din uh, confiscare. Propunem să se facă o partajare uh, altfel decât 50%, uh, 50%. Dacă suma de pe urma recuperării depășește 100.000 de euro, atunci 10.000 de euro ar trebui să revină statului de executare pentru a acoperi costurile executării ordinului. Restul trebuie să-i revină statului care a emis ordinul de confiscare. Referitor la statistici, am propune ca statele membre să pună la oaltă statisticile, uh, să, să transmită către comisie statisticile acestea odată la șase luni, iar anual comisia să le publice. Și în ce privește clauza de revizuire, propunem ca comisia să-și revizuiască uh, regulamentul după trei ani, nu după cinci ani. Cam atât, vă mulțumesc și așteptăm cu interes să colaborăm cu dumneavoastră, domnule raportor. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Flavio, dacă mai dorești să adaugi ceva pe lângă cele spuse de colegi, dacă da, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vedeți, ne așteptăm la o discuție bogată și interesantă, în care vor fi implicate interese apărate de Constituțiile Naționale. Din reuniunea raportorilor din umbră am tras concluzia că vom avea un text echilibrat care să respecte sensibilitățile fiecăruia dintre grupurile politice. Am văzut că fiecare dintre raportorii din umbră a contribuit uh, eficient la discuții prin intermediul unor amendamente inteligente și corecte și sperăm să supunem plenului un text care să poată fi votat cu unanimitate de voturi. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Și acum, dacă veniți mâine dimineață, ținând seama de audierea de după amiaza a parlamentelor naționale, s-ar putea să avem uh, o altă repartizare a locurilor. Nu vă îngrijorați, toată lumea o să aibă loc, dar nu vor fi aceleași locuri ca astăzi. Asta era anunțul. Votul, pentru, uh, votul în Econ este prevăzut pentru 6 noiembrie anul acesta. Libe votează în decembrie anul acesta și în ianuarie anul viitor va avea locul în plen. Mulțumesc, cam atât pentru astăzi și vă doresc o seară plăcută.